Ok, on va commencer. O să începem reuniunea. Primul punct pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există observații, o considerăm adoptată. Al doilea punct, comunicările Aici doar să vă amintesc că am adoptat două rezoluții cu caracter de urgență în ședința plenară din ianuarie, anume situația din Burundi, în special libertatea de exprimare și situația din Nigeria, în special atacurile teroriste recente. Două țări din Africa care sunt în continuare o prioritate pentru noi. Tot săptămâna trecută, în plen, Parlamentul a adoptat raportul cu privire la drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în materie, raportul anual pe 2018. Și vreau să profit de această ocazie pentru a o felicita pe Isabel, care nu este aici uh, în sală, dar uh, a fost raportor și vreau să-i felicit și pe toți raportori din umbră pentru acest raport. Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale ale reuniilor din 11-12 noiembrie. Dacă nu sunt obiecții, de asemenea, considerăm că se adoptă. Punctul 4. Începem anul 2020 cu un schimb de vederi cu Eamon Gilmore. O să-i dau cuvântul de îndată. 10-15 minute ca să ne prezentați situația. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Stimați eurodeputați, este un uh, privilegiu să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră la începutul lucrărilor dumneavoastră din 2020. Pe 9 septembrie am venit uh, ultima dată în comisia dumneavoastră și mă bucur că astăzi am încă o dată ocazia de a vă pune la curent cu unele din uh, principalele mele activități de atunci încoace. Și de asemenea, bineînțeles, să vă împărtășesc planurile de viitor și să ascult care sunt prioritățile și îngrijorările comisiei dumneavoastră. După cum știți, ă, decizia Consiliului din 28 februarie anul trecut a adăugat la mandatul reprezentantului special pentru ă, drepturile omului un ă, nou obiectiv, anume să verifice conformarea cu dreptul umanitar internațional, sprijinirea justiției penale și, în special, să sprijine accesul la Curtea Penală. Tocmai de asta eu am fost în vizită la Haga de două ori pentru a mă întâlni cu instituțiile internaționale care au sediul acolo și pentru a exprima tot sprijinul Uniunii Europene pentru CPI. În septembrie, când am făcut prima vizită împreună cu secretarul uh, adjunct Lefler, m-am întâlnit cu procurorul șef de la CPI și um, cu cei din Camera Specială pentru Kosovo, cu secretarii generali de la Misiunea pentru Persoanele Dispărute și cu Curtea Permanentă de Arbitraj, cu vicepreședintele Eurojust și cu directorul general al uh, Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice. M-am întâlnit apoi uh, la Bruxelles cu grefierul um, Camerei pentru Kosovo și în decembrie am participat uh, la un eveniment organizat de către președinția finlandeză în sprijinul CPI. Acord o prioritate uh, foarte mare conformării cu um, jurisprudența ambelor curți, CPI și uh, Curtea Inter Internațională de Justiție. Uh, Uh, știu însă că nu uh, toate țările au ratificat statutul CPI, 43 de țări încă nu au făcut-o, dar totuși este încurajator faptul că unele țări care au dat semne cum că ar dori să se retragă de la uh, CPI, măcar sunt dispuse să-și revizuiască această intenție. Am coprezidat dialogul cu Uniunea Africană, cu Brazilia, cu Cuba și cu Asia de sud-est. Am uh, pus întotdeauna accentul pe nevoia de continuare a acestui dialog, pentru că dialogul să nu fie un eveniment izolat, ci partea unui proces mai lung de implicare a țării respective într-un uh, efort de coordonare cu organizațiile regionale pentru respectarea drepturilor omului. Cu Uniunea Africană am uh, hotărât să avem procese de justiție tranzitorie, am uh, hotărât să încurajăm aceste țări pentru a adopta mai multe inițiative în materie de drepturile omului. Cu Cuba am fost de acord că rămâne suficient loc pentru cooperare în ce privește protecția datelor și violența de gen, iar în cazul Braziliei, Brazilia mi-a lansat o invitație pentru a vizita această țară înainte de următoarea rundă de dialog pentru a vedea ce facem cu acele echipe de care am discutat. Pe lângă dialoguri, pentru prima dată din 2015 am găzduit consultări cu SUA pe tema drepturilor omului. Secretarul numit recent de către SUA de la Biroul pentru Democrație și Muncă, Robert Destro, a fost cel care a condus delegația americană. A fost un eveniment remarcabil, nu doar pentru că s-a întâmplat pentru prima dată după patru ani, ci pentru că vine după retragerea SUA de la Consiliul pentru Drepturile Omului, de la Consiliul ONU și am hotărât să constituim o comisie pentru drepturile inalienabile. Am mai avut o întâlnire la Washington uh, și la New York în uh, vara anului trecut și intenționez să dau curs uh, acestui proces de consultare vizitând săptămâna viitoare, luna viitoare din nou America. În octombrie a fost în Gambia Gambia a trecut printr-o transformare uriașă în ultimii ani și acum se gândește să adopte o Constituție nouă care a făcut obiectul unui proces de consultări larg și inovator. Țara aceasta acordă o prioritate mare drepturilor omului și consideră că uh, în viitor vrea să devină un lider în materie de drepturile omului, așa cum am văzut că dorește să se comporte în relația cu Myanmar am uh, prezidat uh, The Good Human Rights Initiative din nou și am uh, cerut să se pună capăt instigării împotriva um, minorităților sexuale, am cerut mai multă libertate religioasă, să putem avea o alianță cu grupul de prieteni ai ONU de asemenea, am participat la evenimentul emblematic al UE pentru stoparea violenței împotriva femeilor și uh, fetelor și pentru protejarea supraviețuitorilor ab abuzurilor sexuale. M-am întâlnit cu mai mulți reprezentanți mai mulți reprezentanți ai organizațiilor de profil, cu Michel Bachelet, și am uh, făcut un follow-up la vizitele de la începutul anului 2019. M-am întâlnit cu um, Bangladesh, cu Myanmar, cu Eritrea și m-am întâlnit și cu Christine uh, Schrenerberger, reprezentantul special pentru Myanmar. De asemenea, m-am ocupat de Belarus, m-am întâlnit cu ministrul de externe de acolo. Am continuat cu angajamentele bilaterale și m-am întâlnit cu Maria Pecenovici Burici, uh, și cu Robert Lidl, ambii de la Consiliul Europei. Um, asta la Strasburg în decembrie, când l-am uh, însoțit pe înaltul reprezentant pentru decernarea premiului Saharov în Parlament. După care m-am întâlnit cu, Johar, cu uh, Durham Ilham, care a acceptat uh, premiul în numele lui Ilham Toti și m-am întâlnit și cu fetele din Kenya care um, au uh, lansat o inițiativă pentru a proteja femeile împotriva mutilării genitale. M-am întâlnit cu mai mulți membri acestei comisii și am vorbit și la ceremonia de absolvire uh, a celor care au terminat masteratul pentru dreptul omului din Veneția în octombrie și um, în decembrie am vizitat Agenția pentru Drepturi Fundamentale din Viena, unde am încercat să văd cum această agenție, care facem în principal activitate de cercetare în legătură cu cartea Drepturilor Omului, cum poate să colaboreze cu biroul meu și cu SEE pentru a avea o coerență mai mare a politicilor Uniunii Europene și acțiunilor Serviciului de Acțiune Externe în materie de drepturile omului. Am fost la mai multe conferințe și evenimente unde am promovat drepturile omului și politica UE am uh, făcut o corelare între dreptul omului și uh, dezvoltarea economică, am uh, vorbit despre statul de drept, am vorbit cu cei care sunt în prima linie și care militează pentru drepturile omului, iar la deschiderea forumului cu ONG-uri al UE, unde s-a dus în altul reprezentant, prima apariție majoră de când și-a preluat mandatul și acolo am vorbit despre dreptul omului. M-am întâlnit cu organizații ale societății civile, m-am întâlnit cu ambasadori, cu reprezentanți ai organizațiilor ONU și cu diverse alte personalități. Voi vizita din nou Belarus. După ce am avut întâlnirea cu ministrul de externe la New York, am o invitație să vizitez Ucraina. Dimitri Coliba, vicepremierul, s-a întâlnit cu mine recent la Bruxelles. Vreau să mă duc și în Mexic pentru a participa la dialogul pe tema drepturilor omului și eventual să avem și o vizită bilaterală. O să fixăm un curând o dată, sper ca în prima parte a lui 2020. După ce am primit vizita reprezentantului din Qatar, am primit o invitație să mă duc la Doha. Mi-am exprimat intenția de a vizita Egiptul și m-am întâlnit recent cu ambasadorul din Egipt. În acest scop, ambasadorul din Pakistan s-a întâlnit cu mine și mi-a lansat o invitație pentru a vizita Pakistanul în acest an. Poate uh, odată cu um, procesul de la Istanbul pe care Pakistanul urmează să-l găzduiască. Cu Arabia Saudită din nou avem un dialog în minte, iar UE are termen de referință pentru partea saudită, care însă nu au fost încă agreați. M-am întâlnit cu președintele Comisiei pentru Drepturile Omului din Arabia Saudită când a vizitat uh, Bruxelles și m-am uh, întâlnit uh, și cu ministrul de externe ieri. Pe lângă apariția mea în această comisie și vizitele de la Strasburg din decembrie și discuțiile cu dumneavoastră, doamna președinte, informez și statele membre de munca pe care o fac. Am uh, raportat întotdeauna uh, către uh, statele membre. Am fost și în Consiliul pentru Afaceri Externe pe 9 decembrie, care, cum știți, a discutat în mod special despre drepturile omului. Rezultatele acelei discuții și planul pentru democrație și drepturile omului ale Uniunii Europene urmează să apară în curând. Acestea sunt multe din provocările pe care le avem de înfruntat în multe regiuni și părți ale globului unde trebuie să cooperăm tot mai strâns. Eu prețuiesc foarte mult munca comisiei dumneavoastră, o urmăresc cu atenție și aștept să aud care sunt uh, îngrijorările, gândurile și prioritățile dumneavoastră și aștept să avem un schimb fructuos. Mulțumesc! Mulțumesc! La cuvânt s-au înscris Isabel Santos. Mai întâi, nu? Și apoi Irina, Ana, Heidi, Heidi. Mulțumesc, doamna președinte. O să vorbesc portugheză. Să vă puneți căștile. Quero desejar ao Sr. Gilmer um excelente Dați-mi voie să încep prin a-i ura domnului Gilmore mult succes în anul 2020. Ați uh, preluat această funcție în urmă cu un an, într-un moment în care drepturile omului erau uh, amenințate peste tot în lume. Situația drepturilor omului uh, era grav periclitată de diversi factori și dumneavoastră ne-ați uh, prezentat foarte bine câte contacte, câte dialoguri ați avut cu diverse țări și părți interesate foarte valoroase, bineînțeles, dar eu aș dori să examinăm uh, situația țară cu țară. Și vreau să vă pun uh, câteva întrebări în legătură cu ce aveți de gând să faceți pe viitor. Au fost uh, convorbiri bilaterale cu Brazilia, înțeleg. Ei, populația băștinașă de acolo, în ce condiții trăiește? Ați vorbit despre condițiile în care trăiesc ei acolo? Ce se întâmplă cu discursul urii împotriva persoanelor LGBT? Și poliția folosește forța letală. În urmă cu câteva săptămâni au apărut niște informații care arată că 17 oameni își pierd viața în fiecare zi din cauza violenței poliției. S-a vorbit și despre asta în dialogul dumneavoastră sau intenționați să abordați aceste probleme în convorbirile viitoare? Trec la Cuba. Avem uh, probleme cu egalitatea de gen, protecția femeilor. Vreau să știu dacă ați abordat situația deținuților politici de acolo. În legătură cu SUA, Înțeleg că ați vorbit cu omologul dumneavoastră, dumneavoastră de acolo și noi ne-am întâlnit cu el pentru că am avut o misiune în SUA, ocazie cu care am reușit să stăm de vorbă cu domnul Destro. Deci, înțeleg că se înființează această comisie pentru drepturile omului, pe care o salutăm, este un pas semnificativ, dar în afară de constituirea acestui organ, ați uh, abordat problema migranților, cei din America Latină care încearcă să intre în SUA. Ce se întâmplă cu ei? Care e soarta minorilor care sunt despărțiți de familie? Și ați uh, ridicat problema pedepsei cu moartea? Dezbaterea este una recentă. Aplicarea pedepsei cu moartea la nivel federal. Asta mă interesează dacă ați abordat în ce privește contactele și eh, activitățile dumneavoastră pe viitor, ne-ați vorbit de Arabia Saudită. Păi, după ce s-a întâmplat ieri, eh, vă doresc mult succes, altceva ce pot să zic. Provocarea este uriașă. Și sper că o să vă puteți ridica la înălțime. Cu siguranță merită să vă investiți timpul și energia în această direcție și vă doresc toate cele bune, dar ieri, sincer, impresia mea a fost că dialogul nu funcționează deloc. Sper însă că dumneavoastră veți avea succes atunci când veți sta de vorbă cu Arabia Saudită. La Belarus tot pedepsa cu moartea mă interesează. Este oare o temă pe care o să o ridicați în convorbirile cu cei din Belarus? Și mă opresc aici. Ah, Irina. Irin, Irina. Merci. Um, thank you, Mr. Gilmore. I, I wanted to also ask a question about the dialogue with the US um, and uh, more specifically whether you believe that following the withdrawal of the United în ceea ce privește retragerea de la Consiliul pentru Drepturile Omului a SUA, vedem niște schimbări la ONU. Întrezăriți un rol mai important pentru Uniunea Europeană în acest dialog bilateral? Și ce se întâmplă cu implicarea SUA la nivel multilateral pe viitor în ceea ce privește drepturile omului? Și ce înseamnă asta pentru cooperarea viitoare? Se gândesc ei să se realăture acestei structuri? De asemenea, mi-am dat seama că lipsește o țară, cred eu, din lista dumneavoastră impresionantă de dialoguri. India. Poate mi-a scăpat mie, dar ați avut discuții cu guvernul indian sau aveți în vedere asemenea discuții, vreți să adăugați India pe lista de țări pe care le veți vizita, mai ales că ați menționat o vizită posibilă în Pakistan. Mi s-ar părea cumva foarte bine în acest context să adăugați și India. Ce părere aveți însă despre criza uh, care se dezvoltă acum uh, în uh, acea parte a lumii? Mulțumesc! Ana, din partea verzilor, Mulțumesc, Maria Arena, mulțumesc, domnule Gilmore, pentru că ați venit aici și pentru calendarul dumneavoastră impresionant din ultimele șase luni. Acum sunteți în funcție de aproape un an de zile și ați avut toate aceste discuții importante. Întrebarea mea este, care sunt din punct de vedere tematic prioritățile cheie pentru mandatul dumneavoastră în viitor? Și apoi alte două întrebări specifice. Ați menționat dialogul cu Brazilia pentru drepturile omului. Suntem acum în plină negociere a unui acord de liber schimb cu Brazilia. M-ar interesa foarte tare părerea dumneavoastră. În ce măsură credeți că perspectiva drepturilor omului uh, este una pe care să insistăm sau, din potrivă, să o amânăm? Ce feedback ne dați uh, din discuțiile pe care le-ați avut cu Mercosur? Mă interesează prioritățile dumneavoastră pentru următorul dialog uh, pe drepturile omului cu Arabia Saudită, ați menționat această țară, și, dincolo de asta, știți că de multă vreme Parlamentul European lucrează la regimul uh, pentru sancțiuni în domeniul drepturilor omului. Vrem însă ca și Comisia să prezinte propriile idei ca să începem negocierile. În ce măsură sunteți implicați? Unde ne aflăm în acest proces? Și poate că la o reuniune viitoare cu dumneavoastră ar fi posibil să publicați pe internet acest program pe care ni l-ați prezentat. Spun asta doar ca să avem mai mult timp, ca să ne concentrăm pe, în mod specific pe anumite aspecte, să ne putem pregăti. Phil Bennion Voiam să menționez Pakistanul și vizita în Pakistan. E un dialog, sunt în dialog cu guvernul pakistanez, mai ales în ceea ce este drepturile omului și apoi situația din Kashmir. Veți uh, discuta cu domnul și când mergeți la Islamabad? Veți discuta și despre situația generală uh, din Kashmir? Ar fi foarte util îmi pare rău, am ajuns un pic mai târziu. A trebuit să fiu prezent la semnarea rezoluției despre India și este în celălalt capăt al clădirii, deci chiar îmi pare rău că am ratat prima parte a prezentării dumneavoastră. Apoi voiam să menționez despre oportunitatea de a discuta cu Arabia Saudită. Mi se pare că acum depășit Iranul în ceea ce privește numărul de executări, de aplicarea pedepsei uh, capitalei. Cred totuși că Iranul e în continuare uh, campioană, dar Arabia Saudită vine tare din urmă. Războiul civil din Yemen. Dacă ați putea vorbi cu Arabia Saudită despre efectele care apar mai ales în sudul Yemenului. Din când în când Ascultăm uh, vești despre lipsa de alimente și de ajutor. Este o diasporă din uh, Yemenul de Sud în Regatul Unit, vreo 10.000 în Birmingham, de unde sunt eu, circunscripția pe care o reprezint, și vom pierde reprezentarea noastră aici într-o săptămână acestora, dar problema este ce se întâmplă cu ajutorul alimentar pentru acea zonă Naden. dacă ați putea să puneți pe tapet și acest subiect când aveți oportunitate, ar fi uh, extrem de bine. Isabel Vistrer Lima. Îmi cer scuze și eu că am întârziat, am ratat începutul prezentării dumneavoastră, deși mi-ar fi plăcut tare mult să vă dau ascultare, cap-coadă. A fost foarte interesant uh, să pregătesc raportul cu privire la situația democrației și a drepturilor omului. Documentația pe care am avut-o la dispoziție a fost extrem de utilă Voiam să mă refer la Vietnam ne puteți vorbi mai mult despre asta, pentru că se discută acum despre un acord cu Vietnamul și aș aprecia foarte tare părerea dumneavoastră. Ce credeți dumneavoastră? Din câte îmi dau eu seama, unele lucruri se îmbunătățesc, altele nu prea, dar m-ar bucura foarte tare să văd ce, ce ne puteți spune dumneavoastră despre asta. De asemenea, mă interesează situația unui posibil dialog între opoziție și guvern în Venezuela. Altfel, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc, Izabel. Heidi Hautala. Heidi. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, reprezentantului special pentru raportul exhaustiv pregătit cu o listă exhaustivă și doresc să menționez câteva domenii pe care le-ați trecut în revistă. În mod interesant, Ați uh, menționat dialogul cu Uniunea Africană și ați spus că în acel context s-a discutat despre mediul antreprenorial și drepturile omului, ceea ce mi se pare a fi foarte interesant. Pentru că acum suntem într-o situație în care trebuie cu adevărat să integrăm uh, toate aceste elemente în acordurile noastre comerciale și în diferitele instrumente financiare. Ați putea fi un pic mai precis sau ne-ați putea explica un pic uh, ce perspectivă de lucru există cu Uniunea Africană pe acest subiect, mai ales acum că vorbim foarte des despre faptul că Uniunea Europeană are un parteneriat important cu Uniunea Africană, cu țările africane și, de fapt, cu întreg continentul. Și, în general, mă interesează mediul antreprenorial, afacerile și drepturile omului. Suntem într-un moment important. Comisia acum se gândește uh, la cum să pregătească diferitele rapoarte și propuneri cu privire la due diligence obligatorie. Puteți încuraja Comisia să facă pași înainte? Pot să vă spun că și Parlamentul încearcă să se adune pe acest subiect. Sunt câteva comisii parlamentare foarte entuziaste. Doresc de asemenea să menționez ceea ce a început, ce a menționat și colega mea Hanna Neumann E vorba de regimul uh, de sancțiuni cu privire la drepturile omului din, de partea UE. Sunteți în discuție cu privire la detaliile despre acest instrument? Cum să capete contur? Avem posibilitatea de a lansa ceva unic, european, în acord cu valorile noastre și cu felul în care interpretăm noi mecanismele statului de drept și nu cred că în acest caz modelele internaționale sunt suficiente. Trebuie să pornim din propria noastră perspectivă. Aș vrea ca lucrurile să nu fie politice instrumentalizate sau chiar deturnate politic. Deci, la ce să ne așteptăm? Și dacă îmi permiteți o ultimă întrebare, ați vorbit uh, despre Tribunalul Penal Internațional și despre raportul anual al Parlamentului cu privire la drepturile omului. Uh, în acest raport am solicitat să se ia acțiune. Um, de exemplu, unde este vocea UE față de Palestina și ce credeți că se va întâmpla? Mulțumesc. Betina. Betina are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi, pentru raportul dumneavoastră. Au apărut foarte multe întrebări deja pe conținut. Aștept cu nerăbdare răspunsurile. Aș vrea să mă limitez la un singur aspect care mă interesează și care încă nu a fost menționat, și anume, în programul dumneavoastră de, de lucru veți prelua și domeniul care ține de uh, respectarea unor uh, drepturi ale omului în lanțul global de furnizare, este un element foarte important care e foarte relevant din punctul de vedere al respectării drepturilor omului și vreau să vă întreb dacă vă interesează sau dacă vă concentrați pe acesta. Următoarea vorbitoare. Vă mulțumesc, domnule Gilmore. Mă vei uh, exprima în uh, spaniolă. Mă numesc Diana Riva, sunt uh, de la Vers și sunt partener a domnului Raul Romomeva, a fost eurodeputat care acum este în închisoare în Spania. Dumneavoastră ați analizat situația drepturilor omului, ne-ați spus, însă s-a văzut cât de multe, însă am văzut în prea vreme că și nu e, au început să se încalce drepturile omului. Mi se pare aici că avem standarde duble în ceea ce privește evaluarea situației drepturilor omului. Deci cu mult mai mare tărie uh, denunțăm uh, încălcarea drepturilor omului în afara granițelor UE decât o facem aici. Deci e nevoie de coerență și consecvență pentru a proteja drepturile omului atât uh, în interiorul Uniunii Europene cât și în afara granițelor acestea. Și ce puteți face dumneavoastră ca reprezentant special al UE pe drepturile omului pentru ca legile și politicile statelor membre să respecte Carta Drepturilor Fundamentale, precum și regulile internaționale în ceea ce privește drepturile omului? Euh, vă mulțumesc. Aș vrea să vă adresez și o întrebare, dacă îmi permiteți. Două, de fapt. Prima întrebare are legătură cu ce s-a spus ieri. Uh, ce s-a spus? ieri? drept. Ieri, la Fed, ne-am întâlnit cu ministrul de externe, secretarul de stat din Arabia Saudită pentru afaceri externe. Nu voi reveni asupra modului în care a răspuns la întrebările cu privire la drepturile omului. Mi s-a părut că avea o atitudine foarte închisă, în această privință. Însă răspunsul care m-a formulat, pe care l-a formulat, uh, mi-a stârnit uh, cumva mirare. A spus că noi uh, nu putem da lecții. A citat problema gestionării migranților, a drepturilor migranților, și a vorbit de asemenea și despre problema drepturilor omului care um, au de suferit din ce în ce mai mult în Uniunea Europeană. Iată că astfel uh, noi, practic, întâmpinăm greutăți în ceea ce privește apărarea drepturilor omului în exterior. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, primiți și dumneavoastră astfel de comentarii când aveți un dialog pe tema drepturilor omului? Deci ceea ce am auzit ieri de la reprezentantul Arabiei Saudite, care ne-a pus uh, practic în fața realității cu privire la respectarea drepturilor omului în interiorul Uniunii Europene, aș vrea să știu dacă acest argument uh, îl auziți și dumneavoastră în dialogul pe care îl purtați cu alte țări. Și cum am putea să facem uh, curățenie în propria noastră o gradă înainte să mergem să propovăduim drepturile omului în alte părți? E o primă întrebare. A doua întrebare acum. Comisia DROA, și aici vreau să le mulțumesc diferiților raportori și co-raportori care se ocupa de aceste dosare. Deci noi am ocupat de acordul comercial cu Vietnamul. Am reușit să avem o rezoluție interesantă cu privire la așteptările pe care le avem noi de la o țară precum Vietnamul pentru că această țară să devină un partener comercial pentru UE. Se pare că cei de la Comerț Internațional, de la INTA, Comisia de Comerț Internațional nu au considerat de cuvință să ia în considerare recomandările noastre. Întrebarea pe care vă adresez eu acum este uh, următoarea. Ce credeți dumneavoastră despre situația actuală a drepturilor omului în Vietnam? Considerați că Vietnamul este o țară aflată pe făgașul cel bun în ceea ce privește uh, situația drepturilor omului? Și de asemenea, odată ce vom ratifica un acord comercial și eh, fără un instrument de uh, evaluare a situației drepturilor omului, cum anume credeți că UE poate activa anumite instrumente pentru a asigura protecția drepturilor omului? Eu vă dau exemplu Vietnamului, dar vor fi și altele. S-a vorbit despre Brazilia, dar vor veni și alte țări cu care avem acorduri de asociere și cooperare. Uh, și de aceea cred că e important că atunci când discutăm despre drepturile omului să nu considerăm această discuție ca fiind cumva separată, izolată. Nu, situația drepturilor omului trebuie să fie integrată în coerența tuturor politicilor europene. Deci ce credeți despre acest lucru și ce recomandări uh, ați putea să ne faceți în acest sens? Vă mulțumesc și vă dau și cuvântul. Uh, thank you very much for, <clears throat> for all the questions. Um, Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Și haideți să le grupez. Să încep uh, cu Brazilia. Pe tematic, așa. Brazilia este o prioritate pentru mine și dumneavoastră ați menționat uh, problema populației indigene, provocările cu care se confruntă acei oameni Aș menționa mai ales situația apărătorilor drepturilor omului, cei care sunt activi pe chestiuni de mediu, mai ales. Ei sunt în rândul populației indigene, apoi discursul pe bază de ură. Am văzut cum uh, țintește femeile, uh, comunitatea LGBTI. Am ascultat multe asemenea mesaje. La fel am văzut cum sunt gestionate protestele, cum uh, sunt inhibate cu forța. Uh, și uh, da, am discutat cu Brazilia despre asta în timpul dialogului pentru drepturile omului. Apoi am avut și discuții separate cu activiștii din domeniul drepturilor omului. M-am întâlnit cu aceștia în cadrul uh, conferinței tematice și ei sunt foarte curajoși. Ne-am întâlnit cu unii și la Strasburg în timpul prezentării premiului Zaharov. Mă voi deplasa în Brazilia, sper eu, cândva la jumătatea acestui an, în orice caz înainte de următorul dialog pe drepturile omului, pentru a continua aceste discuții, pentru a bate moneda pe acest uh, subiect, dar și cu organizațiile societății civile. Am discutat cu acestea să vedem un pic cum uh, putem pune problema. Ați menționat de asemenea și Cuba. Nu, Discuțiile cu Cuba nu s-au limitat doar la protecția datelor și la chestiuni de violență împotriva femeilor, ceea ce este foarte important. Am menționat însă doar aceste subiecte, deoarece uh, acolo am stabilit că putem coopera. Asta arată cumva că discuția evoluează, nu este doar uh, un uh, simplu dialog în care ne prezentăm fiecare poziția individuală, ci am găsit câteva domenii unde chiar putem coopera și apoi să putem construi pe asta uh, ca să fim mult mai eficienți mai târziu pe chestiunile mult mai sensibile. Și da, am discutat despre prizonierii politici, da, în mod specific uh, s-au menționat cazuri individuale și uh, știu că Comisia și aceasta și Parlamentul sunt interesate de aceste subiecte. Am discutat despre libertatea politică, libertatea pe internet, dreptul la liberă exprimare. Iată destul uh, de um, complexă discuția. În ceea ce privește SUA, dumneavoastră ați menționat uh, problema migranților, un element cheie al discuției, uh, pedeapsa cu moartea și ne-am exprimat dezamăgirea. Într-adevăr, numărul executărilor în SUA a scăzut, execuțiilor a scăzut, a scăzut și uh, pedeapsa capitală, dar uh, la nivel global, dar la nivelul de stat federal uh, se pare că pe aici, pe acolo, subiectul ia amploare. Când am fost la Washington, m-am întâlnit cu Coaliția Organizațiilor pentru Societatea Civilă și se face campanie împotriva pedepsei cu moartea. Am vorbit despre asta. Comisia care a fost creată în SUA cu privire la drepturile inalienabile pare să vrea să redefinească conceptul de drepturile omului într-un uh, mod foarte american, bazat foarte tare pe Constituția americană. Asta comparativ cu câteva convenții internaționale. Urmărim asta de aproape. Aș vrea să mă văd cu președintele acelei comisii, cu câțiva membri ai comisiei la următoarea mea vizită în SUA s-au retras într-adevăr din Consiliul pentru Drepturile Omului și deci este foarte important ca Uniunea Europeană să continue o discuție strânsă cu SUA pe chestiuni de drepturile omului. Și mă aplec foarte mult asupra acestui subiect. Arabia Saudită. Mai mulți membri au menționat această țară, Iar dumneavoastră, doamnă președinte, ați menționat subiectul. Phil Benyon, doamna Neumann și Isabel. Ideea de a avea un dialog pentru drepturile omului cu Arabia Saudită a circulat uh, în ultimul an sau chiar mai mult. Așa că am dat niște termeni de referință Arabiei Saudite pentru a spune la ce ne așteptăm noi de la un asemenea dialog. Încă n-am primit o reacție la asta, încă nu s-a găsit un acord cu privire la termenii noștri de referință. Invitațiile au fost uh, uh, relansate. Uh, am spus că sunt dispus să merg în Arabia Saudită ca să coprezidez un dialog pentru drepturile omului. Discuția pe care o avem cu Arabia Saudită cu privire la uh, Uh, această ordine de zi trebuie să fie una cu sens. Adică nu putem să ne întâlnim doar la nivel superficial. Hai să discutăm despre drepturile omului ca să bifăm asta. Sunt uh, subiecte adevărate care trebuie dezbătute. Pedeapsa capitală, număr, numărul execuțiilor din Arabia Saudită a fost mai mare anul trecut, comparativ cu ultimii 5 ani. Sunt cazuri uh, specifice care ne interesează. Chiar le-am menționat ieri eu domnului ministru, în special Mă gândesc la femeile care au fost încarcerate pentru că au făcut uh, campanie. Sunt numeroase subiecte, deci, pe care trebuie să le discutăm cu Arabia Saudită. Cu siguranță sunt și subiecte mm, europene, uh, nicio problemă. Pentru asta avem un dialog, ca să ne angajăm serios. Eu sper să se înfăptuiască. Este o țară importantă și sper să putem discuta în acești uh, termeni. Dar, deocamdată, nu am ajuns la un acord. Deci nu este certă situația. Ați menționat după aceea Iranul și SUA? Da. Într-adevăr, Uniunea Europeană poate juca un rol mai important la nivelul forumului, forumurilor internaționale, mai ales după ce SUA s-a retras din Consiliul pentru Drepturile Omului. Suntem foarte sensibili la această problemă și la următoarea sesiune a Consiliului de la Geneva voi participa la sfârșitul lui februarie, pentru asta mă pregătesc acum. Trebuie însă să menținem un dialog strâns cu SUA. De asemenea, ați menționat India. Deocamdată nu intenționez în mod activ să merg în India, dar sunt de acord cu dumneavoastră și ceilalți care au spus că dacă tot e să mă duc în Pakistan, cumva se cade să ajung și în India. Ori um, în cadrul aceluiași eveniment, ori uh, prin două evenimente separate. În orice caz, cam așa mă gândesc și eu. Evident, s-a menționat Cașmirul și acest subiect uh, va fi parte a celor pe care le vom discuta, controlul Indiei în Kashmir, dar și uh, partea controlată de Pakistan. Știți că ne-am încurajat ambele țări, India și Pakistan, să coopereze, să discute despre asta. Vom aborda însă subiectul cu proxima ocazie. Of, um... Isabel, aș vrea în primul rând să vă felicit pentru raportul pe care l-ați uh, pregătit în legătură cu democrație și drepturile omului. Un raport foarte important, deci vă mulțumesc și vă mulțumesc și comisie pentru acest raport. Dumneavoastră ați ridicat în discuție două chestiuni. În primul rând v-ați referit la Vietnam și la Venezuela și de asemenea Dumneavoastră, doamnă președinte, v-ați referit la Vietnam. Acum, referitor la Vietnam, avem un dialog al drepturilor omului cu această țară la jumătatea lunii februarie. Uh, eu m-am tot gândit dacă să particip sau nu, să dis- am discutat cu uh, alți colegi pentru a vedea dacă voi participa la acest dialog. Asta va depinde de nivelul de participare din partea Vietnamului. Deci dacă vom avea participanți la nivel ministerial din partea lor. Deocamdată se pare că nu vor uh, trimite um, emisari uh, la nivel de minister. Deci, prin urmare, voi încerca să organizez o vizită bilaterală în Vietnam cândva uh, anul acesta pentru a avea ocazia să um, pentru a avea ocazia să uh, discutăm uh, mai pe larg despre, anume, despre anumite chestiuni și în cadrul ASEAN-ului am menționat uh, dialogul cu privire la... <laughs> Vietnam, am avut acolo și reprezentanți ai societății civile din Vietnam care au făcut o prezentare în legătură cu situația drepturilor omului. Acum, doamnă președinte, dumneavoastră ați pus o întrebare în legătură cu impactul acordurilor comerciale asupra agendei de drepturi ale omului. La un răspuns așa general, știind că eu nu sunt implicat direct în negocierile comerciale, însă eu nu ar spune că <laughs> e mai bine să ai acorduri comerciale decât să nu ai. Aceste acorduri comerciale îți conferă totuși cât de cât posibilitatea de a um, face ceva presiuni în ceea ce privește situația drepturilor omului. Și când există prevederi specifice în acordul comercial cu privire la drepturile omului sau mecanisme de monitorizare, bineînțeles că e și mai bine. Însă existența în sine acordurilor comerciale și existența activității comerciale, bineînțeles, ă, face parte din ă, aceste pârghii de care dispune Uniunea Europeană față de um, agenda drepturilor omului. Acum, referitor la Venezuela, am urmărit situația de acolo, nu m-am deplasat la fața locului, știu, am urmărit uh, ce s-a întâmplat la conferința cu privire la Venezuela din septembrie, am uh, urmărit de asemenea activitatea grupului internațional de contact și a emisarului special pentru Venezuela și, bineînțeles, am văzut și declarațiile emise în uh, perioada recentă. Situația drepturilor omului din Venezuela, bineînțeles că este foarte îngrijorătoare. Voi, fi, voi merge în Columbia în uh, februarie, bineînțeles. Uh, e clar că nu doar Columbia a fost afectată, ci și alte țări din vecinătatea Venezuelei și vom discuta uh, clar atunci despre situația drepturilor omului în Venezuela. Doamna Heidi Hautala, ați ridicat în discuție problema unui regim de sancțiuni și ce anume s-a mai întâmplat în legătură cu asta. Eu mă ocup mai degrabă de partea de implementare, din fericire pentru mine, nu atât de cea de elaborare, să zicem așa. Bineînțeles că mi-aduc și o contribuția pe măsură ce politicile respective evoluează, îmi ofer, bineînțeles, analizele mele. Acum, în ceea ce privește sancțiunile, înaltul reprezentant m-a invitat să particip la Consiliul de Afaceri Externe când s-a discutat subiectul și am văzut clar că există un acord general uh, în rândul tuturor statelor membre pentru a uh, impune un astfel de regim de sancțiuni. Documentul neoficial cerut de Consiliu a fost pregătit, a fost, uh, e acum pe cale de a fi analizat de statele membre și, bineînțeles, acum trebuie să se vadă cum va funcționa în practică un astfel de regim. Da, e, să zicem așa, un alt braț uh, din instrumentarul pe care l-am avea noi pentru a încerca să asigurăm respectarea drepturilor omului. Deci voi urmări foarte îndeaproape și acest subiect. Tot dumneavoastră ați vorbit despre mm, marile companii și drepturile omului, mai ales în contextul discuțiilor cu Uniunea Africană. Referitor la Uniunea Africană, e clar că acesta este un domeniu în care putem avea discuții mai aprofundate. Au fost organizate sau două evenimente uh, pe acest uh, subiect de-a lungul discuțiilor mi-am dat seama că există anumite divergențe în rândul anumitor state africane în legătură cu instrumentul obligatoriu despre care se discută acum la Geneva. Acum știți um, că se discută dacă acest tratat internațional se aplice tuturor corporațiilor sau doar, și, doar celor internaționale. Eu cred că um, dincolo de discuția despre un instrument obligatoriu, există discuții pe această temă. Problema principiilor orientative a aplicării acestora. Data tre- când le-am numărat data trecută, cred că 26 de state uh, uh, adoptaseră aceste principii orientative, dintre care vor 13-14 state europene. Problema verificării conformității, due diligence, da, bineînțeles și aceasta este foarte eh, importantă și vom face eforturi, însă eu cred de asemenea că ar trebui să ne implicăm mai mult ehm, față de sectorul privat în ceea ce privește respectarea drepturilor omului în general. Din evenimentele la care am participat și din discuțiile pe care le-am avut, îmi dau seama că acum companiile își dau din ce în ce mai mult seama că dacă uh, sunt uh, conștientă de cerințele propriilor uh, clienți, trebuie să îmbine dezvoltarea economică cu respectarea drepturilor omului. E de înțeles că cei dintre noi care suntem din lumea diplomaților, a instituțiilor, gândim cumva în termeni instituționali, ceea ce știu, organizarea, însă în același timp cred că ar trebui să avem și o abordare care să țină cont de mediul de afaceri. Acum, Palestina. Da, bineînțeles că sunt foarte conștiente abuzurile care au loc acolo. Știu că trebuie respectat dreptul uh, umanitar internațional în teritoriile ocupate. Mă gândesc la Gaza, bineînțeles. Avem și problema tragerii de rachete din Gaza către teritoriul Israelului, care este o sursă de îngrijorare, bineînțeles. Uh, da, voi merge într-o vizită în Israel și Palestina. Uh, întotdeauna îmi dau seama și sunt conștient de munca pe care o fac colegii mei, uh, reprezentații speciali care au responsabilități uh, pentru regiuni și am discutat cu Susana Hersle care este responsabilă pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu. Am discutat cu ea despre posibilitatea organizării un eveniment comun la un moment dat uh, anul acesta. Acum Permiteți-mi să mai parcurg puțin notițele pe care le-am le luat pentru a vă răspunde. Diana. Diana părăsiți părăsit sala. Da, dar mă voi referi la ceea ce a spus dumneavoastră și era foarte interesant. Era vorba despre consecvența în ce, ce privește drepturile omului și apărarea acestora în UE și în afara UE. Ei bine, mandatul meu este exclusiv referitor la drepturile omului. Sunt reprezentantul UE pentru drepturile omului, însă eu mă ocup de politică externă. Deci un rol de politică externă. Însă eu cred că atunci când îmi desfășor activitatea, trebuie să fiu foarte conștient de ceea ce se întâmplă în interiorul Uniunii Europene și sunt conștient de nevoia de a avea o coerență și o consecvență între ceea ce facem în interiorul UE și în afara UE. Pe bună dreptate ați spus, doamnă președinte, că anumite țări cu care purtăm un dialog pe drepturile omului, pe bună dreptate ne arată, ne indică atunci când există probleme legate de situația drepturilor omului în interiorul Uniunii Europene și în anumite state membre. Și mi se pare corect că fac asta. E clar, în discuțiile mele cu țările terțe apare acest argument și mi se pare normal. Mi se pare că asta e o dovadă că avem, practic, o discuție onestă. Și când uh, intervin aceste argumente, cred că rolul meu este să transmit înapoi în cadrul sistemului că da, iată, ni se atrage atenția asupra acestor probleme. În raportul, în prezentarea mai uh, anterioară, anterior am spus că am fost la Viena pentru a discuta cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale. E important, deoarece această Agenție pentru Drepturile Fundamentale este agenția care ține situația drepturilor omului în Uniunea Europeană. Ei fac studii, ei evaluează performanța statelor membre și a Uniunii Europene în ceea ce privește respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Și au făcut foarte multe studii în legătură cu situația drepturilor omului din UE. De pildă, chestiuni ce țin de migrație sau situația populației uh, rome în Uniunea Europeană sau situații legate de statul de drept. Deci când mi se prezintă astfel de argumente în timpul discuțiilor mele, eu mă bazez uh, foarte mult pe uh, munca Agenției pentru Drepturile Fundamentale de la Viena. Și de mai multe ori trebuie să vă spun că am implicat agenții de la, uh, uh, mă scuzați, funcționari de la Agenția pentru Drepturile Fundamentale în evenimente sau în dialoguri pe care le-am organizat noi. Și aș vrea să vă spun un lucru general. În ceea ce privește agenda drepturilor omului, drepturile omului să știți că nu aparțin unui continent sau unei regiuni. Drepturile omului sunt universare și întotdeauna le reamintesc interlocutorilor meu, Așa sunt, sunt universale. Unele țări le respectă mai bine, e drept. Însă, în același timp, trebuie să știm că nicio țară nu e perfectă în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Dar în ceea ce privește implicarea UE cu alte țări uh, terțe în ceea ce privește drepturile omului, trebuie să știți că mulți ne percep ca fiind uh, uh, cei care le dau lecții altora. Așa suntem noi percepuți în unele părți ale lumii. Mm, unii percep uh, discursul nostru cu privire la drepturile omului drept uh, o formă de colonialism a secolului 21. De aceea noi trebuie să uh, nu uităm niciodată ce s-a întâmplat în trecut, de unde venim, ce s-a întâmplat pe teritoriul continentului nostru. Să nu uităm cum la jumătatea secolului 20 am contribuit la structurarea acestei arhitecturi a drepturilor omului, însă să nu uităm ce a fost înainte. Și de aceea ar trebui să fim mai smeriți în fața interlocutorilor noștri și de asemenea să ne implicăm în domenii în care avem o anumită mm, conexiune. De multe ori noi nu acordăm suficientă atenție drepturilor sociale, economice și culturale. Ne ocupăm mult pe drepturi de, drepturile civile uh, și politice. Asta e corect, însă în același timp să ne dăm seama că drepturile omului depind de ambele fațete. Nu știu dacă am lăsat ceva pe din afară. S-a mai pus o întrebare. Poate că la o viitoare reuniune vom discuta despre asta. A, acum, referitor la publicarea programului eh, nostru, e cam greu. Unele lucruri sunt hătărâte în ultima clipă că ați spus, am fost aici uh, ultima oară în septembrie și atunci v-am informat în legătură cu activitățile mele. De atunci am publicat un buletin periodic pe care l-am um, uh, transmis și altora. Nu e acolo tot ceea ce fac, doar evenimentele cele mai importante, însă acest buletin ar putea fi uh, o sursă de indicații în legătură cu ceea ce se întâmplă. Să dacă există anumite mm, subiecte pe care credeți că ar trebui să le abordez, vă rog să-mi spuneți acest, uh, acest lucru. Acum, îmi cer scuze dacă cumva am uh, sărit peste vreo întrebare, cu mare plăcere vă pot răspunde și ulterior. Mulțumim foarte mult, Iman. Am început acest an uh, cu o trecere în revistă activităților dumneavoastră și cred că e important să procedăm astfel. Însă propunerea de a vă invita în fața comisiei noastre pentru a discuta pe anumite subiecte, fie că e vorba de teme, să zicem, geografice sau uh, generice, deci această idee este foarte interesantă. Deci pentru următoarea reuniune pe care o vom organiza împreună, la reuniunea coordonatorilor vom ține cont de anumite uh, subiecte care uh, vă vor fi prezentate la următoarea uh, întrunire. În orice caz, vă mulțumim foarte mult pentru disponibilitatea dumneavoastră și vă urim, urăm uh, mult succes!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 On va... Thank you everybody to... Mulțumim tuturor pentru cooperare. Dacă sunteți de acord, începem să discutăm următorul punct de pe ordinea de zi. Așadar, următorul punct este despre Myanmar. O să vă rog să vă ocupați locurile. Mă bucur să coprezidez acest uh, punct cu doamna Marian Vint, vicepreședinta delegației pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est. De obicei, când avem astfel de ședințe, îi aducem pe șefii delegațiilor, astfel încât uh, dezbaterea noastră să fie una coerentă doamna vicepreședinte, a urmărit îndeaproape situația drepturilor omului și o delegație a mers acolo în Myanmar pentru a vedea cum trăiesc Rohingya în 2018 și am adoptat și o rezoluție. O rezoluție care vine după alte șase rezoluții adoptate din mai 2015 încoace, pentru că una dintre principalele noastre temeri este faptul că există impunitate pentru crimele comise acolo. Nu putem accepta așa ceva. Națiunile Unite sunt active în acest domeniu. După cum știți, Consiliul Drepturilor Omului al ONU are două mecanisme. Întâi, uh, misiunea independentă de constatare, care uh, a fost trimisă acolo pentru a um, documenta care sunt uh, de fapt, condițiile uh, care sunt încălcările drepturile omului. A fost uh, o misiune care a fost înființată în septembrie 2018 și și-a prezentat uh, în um, decembrie 2019 concluziile la Consiliul ONU, după care și-a încheiat mandatul. Și al doilea mecanism este mecanismul de anchetă independent al ONU pentru Myanmar, înființat în 2018, în septembrie. A început să funcționeze însă abia în iulie 2019, deci este abia la început. Scopul său este să faciliteze și să accelereze procedurile penale independente și corecte și se bazează pe informațiile adunate de misiunea constatatoare. În decembrie 2019, Curtea Internațională de Justiție a ținut prima audiere în cauza deschisă de Gambia împotriva Myanmarului. Myanmar ar fi încălcat obligațiile uh, pe care și le-a asumat în virtutea Convenției din 1948 pentru prevenirea și combaterea genocidului. Pe 10 decembrie 2019, Aung San Suu Kyi a participat la audiere pentru a apăra interesele țării sale, lucru care a suscitat atenția mediilor internaționale. În timp ce Curtea Internațională de Justiție urmează să determine dacă statul Myanmar este sau nu responsabil, Ehm, Curtea Penală Internațională deci Curtea de Justiție determină responsabilitatea statului și Curtea Penală Internațională responsabilitatea individuală. Iar în noiembrie 2019, Camera Preliminară 3 l-a autorizat pe procuror să înceapă urmărirea penală în ce privește faptele de la granița Myanmar-Bangladesh. Avem astăzi un schimb de vederi cu domnul Nicola Cumjan, care este șeful mecanismului de anchetă independent al ONU pentru Myanmar. Domnia sa este în legătură video și o avem invitată pe doamna Yasmin Ulah de la Free Rohingya Coalition. O să începem prin a-i da cuvântul domnului Nicola Cumjan, care este în legătură prin Skype și apoi o să o ascultăm pe Yasmin. Aveți cuvântul? Nu știu dacă poate colega mea mai vrea să spună și ea câteva cuvinte în chip de introducere. Marian, dacă dorești să spui și tu ceva. Aștept cu interes să ascult discursurile pentru că acestea sunt probleme foarte, foarte grave. Suntem în 2020 și încă se mai petrec asemenea fapte. Sunt uh, în delegația pentru ASEAN și am fost în uh, luna mai să vizităm Myanmarul și să vorbim cu părțile interesate din țară. Mulțumesc, Marian. Nicola, aveți cuvântul. Se va face interpretare. O să vorbiți în engleză ca să ne înțeleagă toată lumea. Doamna președinte, Stimați membrii acestei subcomisii, mă numesc Nicola Cungean și sunt șeful mecanismului de achete independent al ONU pentru Myanmar. Sunt foarte recunoscător membrii subcomisiei dumneavoastră pentru că mi-ați dat ocazia de a vă informa cu privire la mandatul și munca pe care o desfășurăm. Uniunea Europeană și statele membre au sprijinit întotdeauna acest mecanism și vă datorăm multe pentru simpla noastră înființare. Mecanismul recunoaște cât de important este să avem comunicări frecvente și vom continua să ne bazăm pe sprijinul Uniunii Europene și a statelor membre. Ca să vă dau un pic de context, doamna președinte, vreau să spun că în septembrie 2018, așa cum ați anunțat, misiunea constatatoare a Consiliului pentru Drepturile Omului în Myanmar a raportat că are motive serioase pentru a declara că s-au comis crime internaționale și a cerut să se pună capăt ciclului impunității. În consecință, Consiliul, în rezoluția sa, a înființat mecanismul nostru pentru a colecta, consolida, a păstra și analiza dovezi cu privire la crimele internaționale cele mai grave și încălcările cele mai grave ale dreptului internațional comise în Myanmar din 2011. Sarcina noastră a fost, citez, să pregătim dosarele necesare pentru a facilita și accelera procedurile penale with international law standards in national, regional or international courts or tribunals that have or may in the future have jurisdiction over these crimes. Unquote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 Este o problemă cu microfonul. To understand you, so I don't know. Se creează foarte mult zgomot și e foarte greu să te înțelegem. Nu știu dacă poți regla microfonul. Da, da, da, cred că am identificat problema. Mulțumim. Okay, I was talking about the various mandates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 Am ascultat cu atenție ce ne-ai spus și văd că deja sunt uh, câțiva colegi care vor să-ți pună întrebări. Înainte însă o să-i dăm cuvântul lui Yasmin Ulah și apoi o să luăm întrebări. Deci te rog să rămâi alături de noi. Întâi Yasmin. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați eurodeputați, stimați invitați, sunt onorată să mă aflu astăzi aici. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați invitat. Ca să fiu sinceră, această onoare este și o povară pentru mine, deoarece simplul fapt că sunt prezentă astăzi în acest parlament prestigios înseamnă că majoritatea oamenilor mei încă trăiesc în frică și continuă să sufere. Frica este experiența comună care ne definește pe noi, Rohingya, indiferent de sex, sexualitate, clasă, vârstă sau situație socioeconomică. Frica face parte din identitatea noastră în așa măsură încât aproape toate cântecele și poemele sau orice operă creativă pe care am produs-o în uh, timp exprimă zecile de ani de persecuție care uh, Uh, au uh, condensat experiența durerii ce ne-a fost uh, impusă de armata din Myanmar. Suntem neajutorați și ne simțim prizonieri. Aproape fiecare dintre semenii mei, Rohingya, a simțit asta într-un fel sau altul. Eu am simțit asta când m-am aflat în Thailanda, care fugiată fără nicio protecție legală. Mi-aduc aminte că mă rugam în fiecare zi ca părinții mei să se întoarcă în siguranță acasă după ce se osteneau în fiecare zi vânzând mâncare pe stradă doar că să poată să ne dea și nouă de mâncare. Așa m-am simțit în celula mică atunci când uh, serviciile de imigrație din Thailanda ne-a întemnițat în acel centru, deoarece nu aveam niciun fel de statut legal în Thailanda. M-am rugat să nu fim deportați în Myanmar, așa cum nu mă rugasem niciodată în viața mea m-am rugat pentru că nu puteam să fac nimic altceva. Durerea de a te fi născut Rohingya și durerea de a ne autoidentifica ca atare este durerea de a fi prizonieri. Nu avem nicio cale de ieșire, nu avem nicio cale de întoarcere la acele vremuri în care eram tratați cu respect ca ființe umane. Și asta este valabil pentru frații și surorile mele care trăiesc în condiții dure în tabere din Bangladesh. Este la fel de valabil pentru cei care trăiesc în Myanmar, în grădiți și, de fel, uh, celor care sunt împrăștiați peste tot în lume, în țările ASEAN, și care se tem că vor fi arestați doar pentru că sunt Rohingya. Am fost odată oameni care contribuiau la societatea din Myanmar, acum suntem refugiați, trăim în bărci, suntem ilegali. Am fost obligați să acceptăm ceva mult, mult mai puțin decât ce merită o ființă umană. Asta ne distruge sentimentul de sine, sentimentul nostru de popor. Problema cetățeniei Rohingya poate că este o problemă artificială pentru unii. Noi ne-am luptat decenii întregi. Poate că, poate vi se pare că totul se reduce la uh, nevoia guvernului uh, din Myanmar să verifice câți dintre noi suntem și unde suntem. Cel puțin asta a susținut acest guvern uh, la Curtea Internațională de Justiție luna trecută. Însă pentru noi, noțiunea de cetățenie este fundamentală pentru că ne-ar aduce în sfârșit apartenența la regiunea din Rakhine, unde aparținem. Această opresiune la scară, aceste operațiuni de curățare făcute de către armată, de fapt au ca scop pur și simplu proiectele de dezvoltare economică, proiectele de amenajare finanțate de Japonia, China și de alții. Cu cât țara se deschide mai mult pentru afaceri, cu atât mai mult suferă minoritățile Rohingya și celelalte minorități etnice din cauza opresiunii autorităților de stat. Investițiile străine uh, au ajutat instituțiile uh, de stat și militare din Myanmar să supraviețuiască în, și să continue să nege orice încălcare a legislației internaționale în materie de drepturilor omului, genocidul fiind cea mai gravă acuzație. Dacă ar fi fost vreo îndoială că acest guvern civil, inclusiv San Suu Kyi, care este consilier de stat, a mușamalizat ce se întâmplă și a minimalizat persecuția Rohingya, vă spun că acum uh, câteva zile Administrația prezidențială din Myanmar a publicat un raport care ar fi fost întocmit de către Comisia Independentă de Anchetă, în care folosește exact același limbaj al dictatorilor și al armatei din Myanmar, în loc să învinovățească pe bună dreptate forțele de securitate și de armată, administrația prezidențială minimalizează suferința Rohingya ca fiind o violență comunitară, conflict armat nu ține deloc uh, cont de acuzațiile de viol în masă, de violență și abuz sexual. Spune că sunt neîntemeiate, dar n-a stat de vorbă nimeni din acea comisie cu vreo victimă din tabere. Să fiu sinceră, când am văzut această parte a raportului, m-a durut, pentru că arată cum această viziune patriarhală se perpetuează la nivel guvernamental, la cel mai înalt nivel și este un semnal că noi, uh, din minoritățile etnice, uh, nu vom avea niciodată dreptate. Este mult mai important să scape de orice pedeapsă uh, trupele militare decât ce se întâmplă cu femeile și fetele care au fost violate. Iar exodul populației Rohingya a fost motivat, a fost încadrat ca un uh, instinct de protecție atunci când uh, se declanșează violențe comunitare. A minimalizat pur și simplu experiența poporului meu per întreg, doamnelor, domnilor. Poporul meu nu și-a riscat niciodată viața să treacă râul atât de des dacă uh, ar fi o simplă violență comunitară. Mamele nu și-ar pune uh, copiii în pericol de nec atunci când um, nu ar simți o amenințare iminentă la adresa, iminentă la adresa vieților. Comisia de anchetă a mai spus că nu există niciun fel de uh, tipar, uh, niciun fel de conduită repetată care să ne ducă la concluzia că acțiunile respective au fost uh, motivate de o intenție genocidală, ci mai degrabă reacții declanșate de teamă individuală, dușmănie, de doleanțe istorice, iar forțele militare ar fi fost uh, luate prin surprindere, am citat. Sunt convinsă că ați mai auzit această poveste de multe ori până acum. Administrația prezidențială a apărat uh, crimele brutale spunând că, uh, de fapt, a fost rezultatul unei acțiuni de luare prin surprindere. Rajuma, acea femeie care a fugit din a fugit către Bangladesh în 2017, a povestit cum uh, copilul ei, un bebeluș, a fost luat din brațe și a fost aruncat în foc. Doamnelor și domnilor, stimați deputați, sunt mii de astfel de povești, mii de astfel de cazuri în care copiii au fost luați din brațele părinților și omorâți. Asta nu înseamnă luare prin surprindere, este o cruzime planificată pur și simplu încearcă să ne destabilizeze. Este foarte important să explicăm exact care este natura toxică a acestui raport al Comisiei, deoarece confirmă suspiciunea că instituțiile actuale și cei care le conduc nu sunt dispuși să se schimbe. Și nu vor ca țara să devină mai democratică în viitor. Însă un lucru pe care aș vrea să-l cer de la dumneavoastră este mai mult sprijin, mai mult suport pentru activiștii de la firul ierbii, pentru tinerii din Myanmar, care, așa ca mine, se luptă cu aceste discursuri de ură propagate de către armată și de către guvernul din Myanmar. Aceștia sunt cei care vor cu adevărat să schimbe lucrurile și care au urgentă nevoie de sprijinul și de protecția dumneavoastră în fața acestui regim autoritar. Dată fiind lipsa de dorință de schimbare, consider că Uniunea Europeană ar trebui să revizuiască principiul Everything But Arms, totul în afară de arme, deoarece regulamentul SPG conferă preferințe tarifare care însă pot fi suspendate dacă are loc o încălcare gravă și sistematică a principiilor din Convenția referitoare la drepturile omului și drepturile lucrătorilor, anexa 8 din regulament. Myanmar însă a încălcat aceste principii de nenumărate ori. Cred că a sosit momentul ca această întreprindere armată să nu mai primească niciun leuț, niciun cent din aceste preferințe tarifare, câtă vreme continuă să persecute civili nevinovați. Uniunea Europeană este cel de-al patrulea partener comercial al Myanmar, iar instituțiile din Myanmar, bineînțeles că profită de acest lucru pentru a-și legitima și a-și justifica poziția la nivel global, spunând că totul este bine, totul este minunat în țară, pentru că dacă n-ar fi fost, ar fi putut să rezolve această problemă la nivel intern cu partenerul comercial. Sunt aici ca să scot la lumină abuzurile și încălcările sistematice ale drepturilor omului care au loc acolo, dar sunt aici și ca să pledez, să fac apel la conștiința dumneavoastră ca ființe umane. Noi nu cerem un stat separat. Nu cerem o viață de lux. Nu cerem nimic imposibil. Nu cerem nimic ce nu vă stă în puteri ne facem vocile auzite. Vorbim astfel încât să fim în sfârșit ascultați, auziți, astfel încât să scăpăm de această neajutorare. Vrem pur și simplu să trăim în pace. Oare e prea mult? Uniunea Europeană știe despre ce vorbesc, pentru că statele membre au trăit ele însele atrocități în masă și genocidul. De aceea există Convenția de combatere a genocidului și alte mecanisme internaționale de apărare a drepturilor omului. Deci vă revine tuturor să vă folosiți de experiența pe care o aveți, să cereți sancționarea acestor crime și să împiedicați alte suferințe. Uniunea Europeană înțelege în profunzime criza refugiaților și astfel cred că înțelege și situația cu care se confruntă Bangladesh și pledez pentru sporirea uh, sprijinului, asistenței pentru țara noastră gazdă. Este foarte important ca Bangladesh să nu se simtă blocat în această nouă realitate. Mâine, Curtea Internațională de Justiție își va citi sentința. Și indiferent ce va hotărâ curtea, eu și comunitatea mea sperăm din inimă ca dumneavoastră să continuați să fiți alături de noi, că veți continua să cereți responsabilitate și să cereți justiție, de care este atât de multă nevoie în Myanmar. Țara mea este guvernată de către un guvern tiranic, de către armată, dar Trebuie să le facem față, trebuie să ne opunem lor astfel încât să putem reconstrui țara noastră prin oameni pentru oameni. Mulțumesc pentru atenție! Uh, thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte. Dau cuvântul eurodeputaților. Trebuie să încheiem uh, această discuție în un sfert de oră. Ne rămâne foarte puțin timp, așadar vă rog să treceți direct la subiect. Isabel. It's not easy to... Nu este ușor să iei cuvântul după ce le auzite. Foarte pe scurt, Ați spus ce trebuia spus și puteți uh, conta pe sprijinul nostru. Domnule Cumian, vreau să vă întreb. Ce posibilitate vedeți astfel încât situația globală să se îmbunătățească în Myanmar? Ancheta a dus la vreo îmbunătățire? Are vreun impact sau nu? și ce putem face noi, Parlamentul European, ca să vă ajutăm astfel încât să puteți continua ancheta. Și vreau să întreb ce părere are publicul în Myanmar? Ce reacție există la adresa minorității Rohingya? Noi în Parlamentul European, îmi cer scuze, sunt emoționată, continui în franceză. Suntem extrem de dezamăgiți de ce s-a întâmplat în Myanmar în urmă cu câțiva ani, nici nu ne puteam gândi la așa ceva. Și mi se pare că avem și noi o parte de răspundere, chiar dacă este mică. Mă opresc aici, pentru că știu că trebuie să las loc și altora. În orice caz, vă mulțumesc uh, din inimă pentru mărturia pe care ne-ați adus-o și mulțumesc pentru tot ce faceți în acest mecanism de anchetă. Isabel Santos. Thank you. I'm going to speak in Portuguese. Mulțumesc, am să vorbesc portugheză. Prima întrebare este pentru interlocutorul nostru de la Geneva. Vreau să știu care au fost principalele probleme cu care v-ați confruntat în efortul de colectare și de conservare a probelor referitoare la genocid. Ce probleme ați avut în legătură cu garantarea accesului victimelor la sistemul de justiție? Iar pentru Yasmin întrebarea este care sunt uh, problemele ce împiedică accesul la justiție pe teren, la fața locului. Pentru că îmi dau seama că accesul la justiție nu este garantat acolo. Credeți însă că autoritățile internaționale fac tot ce se poate pentru a garanta accesul la justiție și reparațiile ce se cuvin? Da, um, noi am fost implicați în uh, monitorizarea acestui uh, proces de vreo 2-3 ani. Înțeleg că se monitorizează, anchetează crimele ce au avut loc înainte de exodul recent dar aș vrea să știu cum putem asigura întoarcerea în condiții de siguranță, sau cel puțin asta încercam să aflăm. Dar mi se pare că actualmente nu există nicio condiție pentru o întoarcere în condiții de siguranță a acestei minorități. Bangladeshul a încercat să negocieze bilateral, dar vreau să știu dacă puteți să ne faceți o evaluare, se poate întoarce populația acolo în condiții sigure, ar trebui să se restituiască terenurile, casele să fie reconstruite, astea se, înțelege, se înțeleg de la sine, dacă e să se întoarcă în locurile pe care le-au părăsit. Dar ce putem face noi pe partea politică? Pentru problema cetățeniei, de pildă, că asta e problema fundamentală. În rezoluția noastră din 2017 am spus că aceasta este problema fundamentală. Rohingya nu au cetățenie în Myanmar. Și asta e problema de nedepășit, pentru că astfel nu pot să dețină nici pământ, nici nimic. Putem așadar să mergem un pic mai departe decât simpla examinare a crimelor din trecut, pentru că avem, iată, și uh, problema taberelor de refugiați. Iar uh, autoritățile din uh, Bangladesh înțeleg că încep să le facă viața tot mai grea celor din aceste tabere. Tocmai de asta Bangladeshul are nevoie de ajutor, pentru că cei din Bangladesh acum încerc să se folosească de tot felul de alte uh, metode pentru a-i determina pe oameni să plece de acolo. Lucru îngrijorător. S-a tăiat legătura la internet, nu mai au telefoane, nu se face școlarizare, nu au acces la serviciile de bază acolo. Heidi? Mulțumesc, Heidi. Vorbesc acum în numele grupului Verzilor Alianței Libere Europene. Domnule Cumian, vă mulțumesc foarte mult pentru munca importantă pe care o faceți cu toți recunoaștem uh, legitimitatea uh, în alta ceea ce faceți și mulțumesc de asemenea și doamnei Olaf pentru declarația dumneai atât de curajoasă și impresionantă. Ne-a amintit care e moștenirea Uniunii Europene în acest domeniu, în ceea ce vește genocidul. E drept că n-am avea o convenție împotriva genocidului dacă nu s-ar fi comis atrocitățile care s-au comis și dacă n-ar fi fost abordată această problemă așa cum a fost abordată în justiția internațională. Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru a garanta accesul uh, necesar uh, desfășurării acestei anchete în uh, zonele unde trebuie să meargă cei care fac ancheta. Cu toții trebuie să facem aici eforturi împreună pentru a asigura acest acces. De asemenea, există chestiuni legate de restricții și mm, ceea ce privește accesul pentru oferirea de asistență umanitară și trebuie să scăpăm de aceste obstacole, deoarece e o situație umanitară de urgență. Acum, acordul comercial preferențial. E pe cale de a fi analizat, așa cum ați spus. Eu sunt raportoare permanentă la Comisia INTA pentru țările ASEAN, cu excepția Vietnamului și Singaporului, deci e un uh, lucru asupra căruia ne-am îndreptat atenția în momentul de față. Și Comisia Europeană cu siguranță va informa Parlamentul uh, de aproape legătură cu următoarele etape din acest demers. Acum, când am avut ultima rezoluție a Parlamentului European cu privire la situația drepturilor omului, inclusiv situația populației Rohingya, din punctul meu de vedere, nu am reușit să arătăm uh, suficient de mult cât de mare este răspunderea companiilor europene care sunt active acolo și care au afaceri cu uh, armata uh, din Myanmar. Nu am făcut asta, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, dar eu cred că ar trebui să punem sub lumina reflectoarelor aceste companii care își ignoră responsabilitățile ce țin de respectarea drepturilor omului. Mulțumesc! doriți să adăugați ceva? It's very, very important. We have... E foarte important că avem acest caz pe rol la Tribunalul Penal Internațional. E groaznic ceea ce ne-a spus dumneavoastră, stimată doamnă. Nici nu-mi închipui cum e să fii în pielea dumneavoastră. Cum a fost să treci prin astea. Acum, credeți că populația Rohingya vrea să se întoarcă din Bangladesh în Myanmar după decizia tribunalului sau oamenii se tem în continuare să se întoarcă acasă? Mulțumim. Iasmin, vă dau dumneavoastră cuvântul întâi, după care vom vorbi și cu Nicola pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, e un caz destul de complicat. Când e să faci față acestor traume prin care am trecut, cred că cu toții simțim așa, nu știu, un sentiment de reținere, nu știu, poate n-am cuvintele potrivite pentru a exprima ce vreau să zic. Uh, deci, cu toții parcă ne temem să trecem din nou prin niște momente asemănătoare, însă cu toții vrem să ne întoarcem acasă. De fapt, asta arată, de fapt, atașamentul pe care îl avem față de casele noastre. Chiar dacă din mărturiile pe care le-am auzit de la femei care au spus cum întreaga lor familie le-a fost ucisă în fața ochilor, copii care au fost măcelăriți în fața propriilor lor ochi, și au văzut soții împușcați. Acele femei mi-au spus că vreau să mă întorc măcar să văd locul unde au fost uciși pentru a nu uita. E ca și cum acești oameni nici nu mai trăiesc din ziua aia încoace, însă vor să se întoarcă în locurile, la mormintele celor iubiți, celor dragi. E practic ultimul lucru care le mai rămâne din cultura lor. Însă, chiar dacă ne dorim să ne întoarcem acasă, știm care este motivul pentru care trebuie să părăsim această țară. În ultimele zeci de ani au fost exoduri peste exoduri. Eu am fost printre cei care au părăsit Miamarul în anii 90, în 1992 mai exact. Însă, după cum știți, multe alte persoane au părăsit Myanmarul de-a lungul timpului. Însă, pentru a putea soluționa lucruri, trebuie totuși să existe un mecanism punitiv de justiție care să fie bine rulat, bine care să poată să funcționeze pentru a trage la răspundere pe vinovați, deoarece nu e posibil să ne toarcem și să ne se întâmple din nou asta, așa cum ni s-a tot întâmplat de-a lungul timpului. Am trecut prin asta și acum 30-40 de ani s-a tot întâmplat și se tot întâmplă același lucru. Acum, referitor la prima întrebare, cu privire la părerea opiniei publice din Myanmar uh, legat de ce se întâmplă. Propaganda este în continuare foarte puternică în Myanmar. Retorica instigatoare care instigă la ură e, bineînțeles, foarte prezentă. Uh, Însă, din fericire, cum spuneam mai devreme, tinerii par să fie diferiți. Ei sunt cei care ies în stradă, care uh, le dau uh, manifeste, pamflete, uh, manifeste, mă scuzați, uh, oamenilor pe străzile din Iangun, spunând că e bine că există acest caz pe rol acum la Tribunalul Penal Internațional, că e bine că se existe un astfel de mecanism. Însă și aceștia sunt, uh, bineînțeles, uh, în vizorul autorităților din Myanmar. Dar acești tineri activiști au nevoie de ajutorul nostru, de ajutorul dumneavoastră. Deoarece fără ei nu avem cum să schimbăm opinia publică care până la urmă e hotărătoare, e decisivă. Deci acești tineri activiști sunt cei care pot să schimbe până la urmă mentalitatea, însă e nevoie de foarte mult sprijin din exterior pentru ca regimul dictatorial să nu îi poată persecuta. S-au mai menționat problemele de la fața locului. Sper că am înțeles eu bine întrebarea. Îmi cer scuze dacă nu e cazul. Deci dacă nu există acces la fața locului în țară, va fi foarte greu să se ia măsuri de protecție pentru uh, populație. Și o spun din perspectiva unei persoane care își are întreaga familie acum în statul Rakhine acești oameni în continuare trăiesc în uh, frică, deci asistența umanitară nu mai ajunge acolo, după cum știți, a fost blocată. Și se aude din ce în ce mai mult uh, din partea autorităților guvernamentale, din partea autorităților polițienești, autorităților um, municipale, zicem așa. Deci, pe măsură ce înainta acest caz pe rol la Tribunalul Penal Internațional, deci da, oamenii au început să-și pună întrebări dacă cumva vor primi înapoi uh, vitele care le-au fost confiscate sau uh, proprietățile care le-au fost confiscate. Deci oamenii au început să întrebe dacă vor fi cumva recompensați. Uh, pentru pierderile avute, <laughs> răspunsul a fost, a, să vin aici, a Tribunal Penal Internațional, să vă dea ceva înapoi. Deci cam asta e atitudinea autorităților. Și e important ca dumneavoastră să știți acest lucru. Și așa cum au menționat și alte persoane, e nevoie de acces uh, la fața locului. Fără acces e aproape imposibil să protejezi pe cineva. Și acum în ceea ce privește întoarcerea sigură sau dacă ar trebui sau nu să rezolvăm crimele trecutului. Eu cred că e important ca noi toți să ne putem întoarce. Însă, Știu că au fost uh, colectate niște imagini prin, salita, prin satelit de un institut de poliție strategice din Australia, care arată că 45 de tabere au fost construite sau extinse, 6 baze militare au fost construite în uh, statul Rakhine din 2017 încoace. Deci eu nu prea văd cum uh, să aibă loc în curând repatrierea sau cum să aibă aceasta loc într-un mod uh, demn uh, și pe bază voluntară. Nicolas, acum îți dăm și ție ultimul cuvânt, deci fi ultimul care va răspunde eurodeputaților, maxim două minute. Mulțumim!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 to resettle, to, to, for the return of those who are refugees back into the country. Thank you. Merci, merci beaucoup. Vă mulțumim foarte mult, Nicolae. Acest schimb uh, de vederi, Nicolae și Iasmin, ne-a permis, într-adevăr, permiteți-mi să intervin două secunde, Phil. Vreau să aduc o clarificare. Nu punem la îndoială um, urmărirea în justiție a crimelor trecutului, eu spuneam că trebuie tot să țină cont de ambele și vă mulțumesc pentru răspunsuri. Mulțumim, Fiel. Într-adevăr, în continuare ne vom ocupa de situația Myanmarului. S-a vorbit despre preferințele comerciale, despre dialogul politic. În urma poziției Curții Internaționale de Justiție, sentința e, deci care va fi făcută publică mâine, în virtutea Convenției împotriva genocidului. Deci, clar, Parlamentul European va întreprinde o acțiune în legătură cu relațiile pe care Uniunea Europeană le are cu Myanmarul. Deci vom fi foarte atenți la sentința de mâine, la hotărârea judecătorească de mâine și noi, sub Comisia DRA, vom analiza în continuare această chestiune. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Merci. Thank you very much. Alors, chers collègues, euh, donc je sais que chacun. Dragi colegi, Isabel și Isabel, dragi colegi, avem puțină întârziere și cred că ar fi bine să începem să le dăm cât mai repede cuvântul invitațiilor noștri. Știți că relația um, dintre Uniunea Europeană și Tunisia este o relație um, de lungă durată, um, care a început în urmă cu mult timp, e importantă din punct de vedere politic, din punct de vedere al guvernanței, al drepturilor omului, din punct de vedere economic. Deci multe subiecte pot fi abordate. Din punct de vedere politic, situația din Tunisia este interesantă acum. După Revoluția Primăverii Arabe, această țară Um, a abordat chestiuni importante, cum ar fi Constituția, situația femeii, în ciuda complexității situației. Bineînțeles, a intervenit și problema Libiei, impactul evenimentelor din Libia asupra ceea ce se întâmplă în Tunisia și în ciuda acestor probleme, Tunisia este o țară care merge înainte și se stabilizează. L-avem pe domnul Camel Gendubi, președinte de onoare al Euromed Rights, um, prim președinte al înalte autorității independente pentru alegeri și fost ministru pentru relațiile cu instituțiile constituționale și societatea civilă. Vă mulțumesc pentru faptul că vă aflați aici. Și avem de asemenea și pe doamna Uided Bushamawi, colaureat al primului Nobel pentru Pace 2015 și fostă președinte a Uniunii Industriei, Comerțului și Artizanatului din Tunisia. Uh, înainte de a vă da cuvântul, acum, imediat, în mod normal, domnul Andreea Coțolino, președintele delegației cu Marobul, uh, ar fi trebuit să ia cuvântul, însă va fi uh, înlocuit de domnul Maiorino, dat fiind că domnul Coțolino este bolnav. Deci vă dau cuvântul, dumneavoastră îl înlocuiți pe domnul Coțolino și ne veți transmite câteva cuvinte în numele dumnealui. Uh, bună dimineața, mulțumesc doamnă președinte. Astăzi uh, am sarcina de a-l înlocui pe colegul Coțolino, care este bolnav. Dumnealui vrea foarte mult să fie prezent. Uh, ne putem veni, m-a rugat să citesc uh, un text în numele dumnealui, text pe care vi-l voi citi imediat în numele dumnealui, dar spunându-vă că împărtășesc uh, în întregime ceea ce ne transmite domnul Coțolino. Vă mulțumesc, doamnă Maria Arena, pentru că ați invitat și delegația cu Magregul la această de discuție importantă legătură cu parteneriatul UE Tunisia. Deci citesc acum textul domnului Coțolino. Dragi oaspeți, permiteți-mi să vă urez și eu bun venit. E o bucurie să vă avem astăzi aici pe dumneavoastră, reprezentați uh, în altă ținută a instituțiilor tuniziene care v-ați implicat personal pentru consolidarea democrației, a relațiilor socioeconomice și a sistemului politic. După cum știți, din 2012 Tunisia este partener privilegiat al Uniunii Europene Uniunea Europeană a companiit Tunisia în tranziția sa democratică, tranziție începută în ianuarie 2011. Da, trebuie, au trebuit luate reformele, făcute reformele esențiale pentru dezvoltarea socioeconomică a țării. Pentru a consolida parteneriatul nostru și pentru a obține niște rezultate concrete vizibile, Consiliul de Asociere din 15 mai 2018 a fixat niște priorități strategice UE-Tunisia uh, din, uh, începând, pentru perioada 2018-2020. Obiectivul este o dezvoltare socioeconomică, bună guvernare, respectarea drepturilor omului, uh, apropierea dintre popoare și, bineînțeles, mobilitatea, uh, securitatea, combaterea terorismului și se pune accentul mai ales pe tineri. Și asta se face în mod transversal în cadrul tuturor acestor priorități. UE și Tunisia au uh, început de asemenea un proces de reflexie în legătură cu uh, acest parteneriat dincolo de anul 2020 pentru a mm, consolida și mai mult apropierea. Cadrul relațiilor interparlamentare, delegația pentru Maghreb, deci în acest cadru întotdeauna ne-am concentrat activitățile pentru a sprijini procesul de tranziție democratică și de dezvoltare economică din Tunisia. Am urmărit cu multă atenție alegerile prezidențiale și legislative din 2019. Acela a fost un moment foarte important pentru tânăra democrație tunisiană. Acum e recunoscut la nivel internațional că dumneavoastră aveți singura experiență pozitivă de tranziție democratică în urma primăverilor arabe. Democrația tunisiană este încă însă vulnerabilă din cauza unor probleme structurale, economice, din cauza condițiilor de trai dificile, din cauza șomajului foarte ridicat, care e de 30% în rândul tinerilor, din cauza disparităților dintre regiunea de litoral și de cele din interior. Toate astea, bineînțeles, pe lângă instabilitatea regională de aceea, așteptările socioeconomice ale populației încă nu pot fi um, um, deci acest, nu se poate da curs acestor acceptați. Președintele Al-Sayed acum trebuie să găsească consensul necesar pentru a constitui un guvern cât mai uh, curând. Doar după ce va face tranziția politică și economică, Tunisia va putea juca un rol economic de prim plan o mai mare stabilitate politică ar avea efecte pozitive imediate și uh, asupra economiei și o astfel de stabilitate a permite să se relanseze cât mai repede relațiile interparlamentare ale Comisiei Parlamentare Mixte UE-Tunisia, înființată în 2016 și considerată de noi drept forul ideal de dialog între popoare prin uh, reprezentanții lor aleși un loc, un for în care va fi posibil să intensificăm cooperarea, schimbul de bune practici dintre UE și Tunisia în sectoare cum ar fi ocuparea tinerilor, reformele democratice, bună guvernare, gestionarea migrației și uh, securitatea comună. Reuniunea de astăzi, conchide domnul Coțolini, e o primă ocazie majoră de a ne asculta unii pe alții, de a înțelege de la oaspeții noștri care sunt prioritățile în legătură cu care trebuie să ne implicăm și să știm de asemenea ce fel de dezvoltare își doresc ei pentru țara lor. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Acum îi voi da direct cuvântul doamnei Bușamaui. Încep cu dumneavoastră, deoarece sunteți doamnă. Cel mai bine ca doamnele să le dea prioritate doamnelor, nu? Până la urmă. Vă mulțumesc foarte mult. E adevărat o onoare să mă aflu astăzi aici și să vă vorbesc în numele Uniunii Industriei Comerțului și Artenatului din Tunisia, să vă vorbesc în numele doamnelor și domnilor din Tunisia. Le mulțumesc tuturor celor care au urmărit experiența noastră din Tunisia. Experiență făcută de tunizieni pentru tunizieni. Experiență care s-a desfășurat în mod pașnic. Am avut această evoluție care s-a unat cu organizarea de alegeri democratice libere, deci pentru noi a fost ceva excepțional. Și trebuie să vă spun că această experiență ne-a făcut să ne punem cu toții la oaltă, la aceeași masă, pentru a vedea cum putem să depășim experiența dictaturii împreună. Deci a fost important să ne ascultăm unii pe alții, să ne acceptăm și să acceptăm anumite divergențe dintre noi. În calitate tunisiană trebuie să vă spun că acesta este un exercițiu nou pentru noi. Avem nevoie de timp și trebuie să aveți răbdare față de noi. Nu ne puteți cere prea multe, nu putem face prea multe în așa de, într-un timp așa de scurs. Suntem o țară democratică acum, o țară unde libertatea de expresie, libertatea presiei, am organizat alegeri libere și democratice, am avut libertatea de a ne alege deputații uh, și președintele respectiv, ceea ce e extraordinar și asta s-a întâmplat într-un timp uh, foarte scurt. Ceea ce e foarte sensibil în continuare, și um, asta ați precizat și dumneavoastră, e că avem în continuare multe provocări, avem mari așteptări și avem și multe probleme. Acum, problemele pentru tineri, prosperitatea, să aibă mai multe locuri de muncă, un nivel de trai mai bun, să se poate exprima, să se poate implica și să lucreze pentru dezvoltarea personală, pentru a avea o viață sănătoasă și fericită. Da, e greu, suntem situați într-o regiune pe care o iubim mult, da, suntem în Africa de Nord, în Maghreb, la Marea Mediterană, la doi pași de Europa, nu prea departe de regiunea MENA, însă în același timp suntem prinși între două țări unde sunt foarte multe provocări și multe puncte de întrebare de altfel. Libia, pe de o parte, vecinul nostru, istoric, tradițional, cu care avem foarte multe relații de apropiere, însă acolo planează o amenințare foarte importantă. Instabilitatea de acolo ne amenință și pe noi, instabilitatea care ne creează multe probleme. Din păcate nu s-a făcut nimic pentru a împiedica ca lucrurile să ajungă unde au ajuns acolo. Deci noi practic am fost loviți de, din plin de ce s-a întâmplat în uh, Libia. S-a uh, întreprins ceva, s-a făcut acel comitet internațional, însă prima țară care suferă cel mai mult de pe urma consecințelor negative a ceea ce se întâmplă în Libia e Tunisia, bineînțeles. Din cauza lipsei de instituții, avem o problemă mare de insecuritate, pe plan economic avem de suferit, prosperitatea comerțului, uh, <laughs> să zicem așa, paralel la negru, <laughs> e ceea ce se întâmplă acum și suferim și în ceea ce privește investițiile. Infrastructurile au de suferit, nu se investește în regiunile interioare, deci e prea scump să investim acolo. E drept că toată lumea își spune și mai ales Uniunea Europeană întotdeauna ne-a spus foarte clar și răspicat că vă ajutăm, cea mai mare sumă pe care o dăm e suma pe care o dăm tunisia însă de fapt suma respectivă e nesemnificativă, deoarece sacrificiul pe care îl facem noi e enorm și la fel sunt și pierderile. Ca șefa patronatului timp de șase jumătate și ca șefă de întreprindere știu cât s-a pierdut. S-a pierdut enorm de mult. Multe companii exportau în Libia, deci era la doi pași, totul se făcea pe uh, șosele, deci pe transport terestru, deci acum totul e blocat, deci multe produse acum sunt comercializate ilegal, adică aceste pierderi sunt enorme, deci nici taxe vamale nu se mai culeg, acum pro- produsele care uh, circulă nu sunt uh, în conformitate nici cu norme de igienă, nici cu norme internaționale, deci creșterea noastră are de suferit. Cel al vecin, Algeria. Se întrevede acum această speranță de a avea democrație în Algeria, însă viitorul este încă incert. Nu știm ce se va întâmpla, deci suntem preocupați de situația din Algeria, ne aflăm, suntem prinși între două țări bogate și suntem mândri să fim <laughs> între aceste două țări bogate, noi țară care nu dispunem de uh, materii prime, să avem uh, resurse umane, avem un know-how, avem o experiență mare. Ceea ce privește drepturile omului, suntem noi uh, mai bine și ca femei mă bucur că în Tunisia uh, femeile au un statut unic în lumea arabă și musulmană și suntem practic printre cei mai avansați la nivel internațional în acest punct de vedere. Deci suntem uh, invidiați de multe alte țări arabe. Și asta datorită liderul nostru Burgheva pe care vreau să-l amintesc aici. Eu mă aflu aici datorită clar viziunii de care a dat dovadă acest lider politic, domnul Burgheba. Deci aceste două țări de care spuneam vecinii noștri. De asemenea știm care sunt și relațiile dintre Algeria și Maroc, relații practic inexistente, deci astfel avem mari pierderi. Și din cauza acestei situații, bineînțeles, are de suferit dezvoltarea noastră economică. Domnule Majorino, ați spus foarte bine că ne aflăm pe făgașul cel bun, cadrul unei tranziții democratice, însă totuși suntem fragili, deoarece avem multe de făcut pe plan economic. Da, există drepturile omului, dar există și drepturile economice, drepturile economic la sănătate, dreptul de a avea un loc de muncă decent, dreptul economic de a trăi în libertate și în siguranță. Toate acestea sunt foarte importante și noi, în calitate de tunisieni, trebuie să ne implicăm și să lucrăm pentru țara noastră, dar avem nevoie de parteneri. Și avem nevoie de un partener strategic care să aibă încredere în capacitățile noastre și să avem parteneriat uh, tip win-win. Nu pentru că suntem o țară de mici dimensiuni, uh, ar trebui să fim considerați întotdeauna ca o țară unde să-ți uh, externalizezi uh, anumite mm, activități, un subcontractat. Nu. Trebuie să lucrăm împreună pentru ca țara noastră să fie mai prosperă. Da, acestea sunt provocările pe care le avem provocări care depind, bineînțeles, de voința unora și altora, de voința comunității internaționale de a ajuta Tunisia, de a o încuraja, de a încuraja acest exercițiu din regiune. Experiență unică, dar foarte fragilă. Nu e vorba doar de sprijinul financiar. E drept că avem nevoie de proiecte de infrastructură, e drept că avem nevoie de dezvoltare. E drept că avem nevoie de proiecte majore, însă avem nevoie și de un sprijin de altă natură. Un sprijin care să ne arate că o astfel de tradiție democratică e posibilă, e fezabilă într-o țară tânără, nu prea bogată în resurse, însă care uh, are încredere în capacitățile sale umane. Deci trebuie să ne ajutați să lucrăm mai mult pe tot ceea ce ține de proiecte, de formare, de educație, pentru sănătate. Proiecte care se facă din Tunisia o platformă pentru Africa din Nord, pentru regiunea MENA. O vom face noi, însă cu sprijinul dumneavoastră. Și ca să închei, aș vrea să vă spun că unor prietenii noștri sunt nerăbdători Văd că noi întârziem cu formarea guvernului, de pildă. Văd că nu s-au făcut reformele necesare încă. Eu aș spune că suntem pe calea cea bună. Vom întreprinde aceste reforme. Să e nevoie de timp, e nevoie de 9-10 ani. În viața unui țări 90 ani nu înseamnă nimic. Există țări pentru care a fost nevoie de secole pentru a clădi o democrație. De pildă, donc... Pentru a ajunge țări dezvoltare. Asta se va face. Odată ce societatea civilă va deveni din ce în ce mai conștientă, vom avea și o conștientizare a sindicatelor, a protonatelor, prin dialogul social. Prin această cooperare și uh, înțelegere vom reuși împreună. Sper, de asemenea, că acest guvern să fie un guvern care să îndrăznească să acționeze și care să aleagă niște opțiuni, bineînțeles, dificile, dar care, dacă vor fi bine explicate, vor fi acceptate și de populație. Vă mulțumesc acum și aștept, bineînțeles, întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim, doamnă Bușamaui. Îi dau cuvântul la domnului Camel Gendubi. 10 minute și dumneavoastră, vă rog. Merci beaucoup, madame la présidente. Merci de votre invitation. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc că, că mi-ați dat ocazia să vin aici și, de fapt, să revin în acest for care pentru mine este un loc de unde vin mesaje pozitive care încurajează drepturile omului peste tot în lume, în special în Tunisia. Vreau să salut prezența ambasadorului Tunisiei aici în sală. După cum uh, a spus și antevorbitoarea, această invitație are loc într-un context uh, național încărcat de amenințări, un context post-electoral, unde uh, avem un proces de tranziție democratică, deci avem un context de criză, de dificultăți economice și sociale. Dați-mi voie, de asemenea, să adresez un salut Parlamentului European și mai ales să salut angajamentul constant în uh, ce privește respectarea drepturilor omului. Ați amintit uh, prima rezoluție adoptată de Parlamentul European în 23 mai 1996. Au trecut peste 25 de ani, aproape. Uh, este vorba despre o rezoluție istorică care insistă pe respectarea reciprocă a celor două părți, respectarea drepturilor omului și a libertăților. Și atunci, Parlamentul European își exprima consternarea toate grupurile politice, toate grupurile din Parlamentul European de atunci, își exprimă consternarea față de persecuția uh, opozanților politici și a familiilor lor. Și um, se declara profund îngrijorat de încălcarea libertății presei. De atunci încoace, Tunisia a făcut progrese considerabile în ce privește drepturile omului și mai ales după Revoluția din 2011. Drepturile omului sunt uh, un concept bine împământenit în Constituția din 2014. La capitolul 2 se vorbește despre libertăți și drepturi, iar drepturile omului mai apar și în alte locuri, în diverse alte articole și vă dau Articol 6, drept exemplu, care vorbește despre libertatea de conștiință. Cred că, de fapt, Tunisia este singura țară musulmană din lume unde libertatea de conștiință este consfințită în Constituție. Dar mai putem găsi și în alte locuri din Constituție, în preambul, acolo se menționează clar angajamentele în vederea respectării drepturilor omului. În se vorbește despre ratificarea principalelor instrumente în materie de drepturile omului și, citez, legea pentru combaterea violenței împotriva femeilor în 2017 iulie a fost adoptată, în vigoare din 2019. Constituie un progres uh, clar în vederea emancipării tunisiencelor și asta uh, confirmă elanul reformator din uh, secolele 19-20 s-a mai adoptat o lege uh, pentru combaterea discriminării rasiale în 2018 și care renoiește moștenirea puțin uitată a primei țări musulmane care a abolit sclavia în 1846. Pot să citez uh, și alte mecanisme care au fost uh, înființate, Instanța Națională pentru Prevenirea Torturii, instituția care uh, facilitează accesul la formare și egalitatea succesorală între femei și bărbați, iată, introdusă în uh, codul uh, succesiunii și reprezentarea electorală egală, progrese incontestabile. Sunt proiecte de lege care au inspirat și uh, dincolo de granițele Tunisiei. Din 2011 încoace, în Tunisia au avut loc cinci uh, rânduri de alegeri majore, pacif, pașnice, și care au îndeplinit condițiile alegerilor uh, pluraliste, democratice și libere. În 2011 s-a constituit adunarea națională. Am avut în 2014 alegeri prezidențiale și legislative, în 2018 alegeri municipale și în 2019 din nou alegeri prezidențiale. Iată, avem deja uh, un câștig democratic care nu are nicăieri echivalent în lumea arabă. Iar izvorul se află în acea modernitate uh, tunisiană care se manifestă de-a lungul secolelor. Actori cheie din societatea civilă tunisiană s-au angajat într-un dialog tripartit inițiat de către Euromed. Din 2014 a început acest dialog și rezultatul se găsește într-un raport care se numește Pentru o viziune strategică a unui parteneriat între UE și Tunisia. Acolo avem o serie de recomandări care sperăm să contribuie la schimbarea Tunisiei și la îmbunătățirea relației cu partenerii europeni. Avem o singularitate democratică pentru că ea este produsul unei istorii și a unei memorii politice care ne-a permis să ajungem la un consens politic uh, în urma Revoluției. Iar acest consens s-a realizat fără intervenția unei puteri străine, a mers uh, împotriva puterii uh, uzurpatoare și a implicat societatea civilă. Noi toți am dorit democratizarea. Sigur, sunt dificultăți recurente și nu reușim poate să îndeplinim toate revendicările societății civile, dar singularitatea noastră este un proces în devenire și, sigur, are și slăbiciuni. Unii dintre dumneavoastră ați uh, remarcat că există falii, că există slăbiciuni care pot să dea naștere la îndoieli. Uh, și, bineînțeles, are loc și o dezamăgire la un moment dat. Aceasta este o amenințare pentru că avem instabilitate regională, avem război civil și intervenții străine în vecinătate, Libia. Tunisia însă se ridică la înălțimea acestor provocări, contând pe forțele proprii, pe tineri, pe femei, dar vrea să conteze și pe parteneriatele solide, mai ales cu vecinii din nordul Mediteranei, Uniunea Europeană, Așteptările sunt, bineînțeles, pe măsura provocărilor pe care le avem de înfruntat. Tunisia este o țară mică din Mediterană, dar dorește să intre în comunitatea statelor democratice parlamentare. Tunisienii înșiși trebuie să știe că Parlamentul European a rămas loial vocației și angajamentului său și este un prieten loial al tunisienilor în efortul lor de a ajunge la democrație și la dezvoltare. Vă mulțumesc, continuăm în continuare. Continuăm și de acum pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, Camel Jean Dubi, mulțumim uh, tuturor. Uh, dau cuvântul eurodeputaților. Isabel Visler de la PP. Merci beaucoup. Mulțumesc uh, ambilor vorbitori pentru prezentări. Trebuie să spun că Nici nu știu cum să mă exprim fără să pare ca o judecată de valoare, dar noi privim cu mare atenție și cu respect tot ce se întâmplă în Tunisia. Vreau să vă pun câteva întrebări pentru că mă interesează să știu ce credeți că va urma să se întâmple, care ar fi continuarea. Problemele legate de terorism Credeți că acum uh, riscul a scăzut? Sau credeți că riscul este în continuare la fel de mare? De asemenea, pedepsa capitală nu se mai pune în aplicare în țara dumneavoastră de mulți ani, dar ea este în continuare în legislație. Credeți că se poate oare ca ea să fie abolită complet? Și, în fine, mai vreau să spun că noi, europenii, nu suntem, bineînțeles, în măsură să dăm lecții, dar uh, cum vedeți uh, refugiații, situația refugiaților din țara dumneavoastră? Și, în fine, dați-mi voie să vă mai întreb cum vedeți uh, posibilele evoluții în sensul unei egalități și mai mari între bărbați și femei în Tunisia. Vă mulțumesc! de la socialiști, Rafael Glucksmann. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentări. Cu toții privim către Tunisia, văzând în ea un model de tranziție democratică, un model uh, construit de tunisieni care n-a fost, iată, exportat uh, cu avioane și cu bombe, ci este rezultatul eforturilor uh, Poporul tunisian este ca un fel de laborator al democrației pentru întreaga regiune. Bineînțeles că forțele retrograde nu stau degeaba nicăieri în lumea arabă, tocmai de aceea trebuie să susținem Tunisia ca un contraexemplu pentru toate derivele ce există în alte locuri. Ajutorul pe care îl acordă Uniunea Europeană este limitat. Deci, ce putem face, lăsând la o parte investițiile, chestiunile financiare, concret, la nivel politic, ce putem face noi aici, prin instituțiile noastre, pentru a încuraja democrația în Tunisia și poate să ajutăm direct uh, tineretul, care este, de fapt, cheia acestei experiențe tunisiene. Deci, uh, în ce fel Uniunea Europeană poate să ajute fără a comite vreo incerință cum poate să ajute tineretul să se formeze, să aibă acces la educație și să îl încurajeze să participe activ la viața politică, într-un schimb cu Uniunea Europeană. Cealaltă întrebare, tot legat de schimburi. Ce părere aveți despre politica vizelor? Traversarea Mediteranei este sau nu posibilă? Există vreun proiect anume pentru Tunisia în acest sens? Pentru că știu că o problemă a politicii europene este tocmai aceasta. Nu facem uh, diferențiere așa cum ar trebui între partenerii noștri. Acum uh, negociem un acord cu Vietnamul în, care este foarte departe iar chiar aici, lângă Mediterane, avem o tânără democrație care are nevoie de mai mult ajutor. Deci, ce exemple concrete de ajutor, de asistență putem să vă aducem? Phil Bennion, acum, de la Rignon. Uh, uh, yes, I've got two Mulțumesc. Am uh, două domenii pe care vreau să intru în detaliu aici. Ambele cu legătură cu dezvoltarea economică. Am avut privilegiul de a vizita Tunisia în momentul în care erați în curs de redactare a Constituției. Am avut la vremea respectivă întâlniri cu domnul Gânuci și cu mulți alții, deci am urmărit cu interes pe parcursul anilor ca să văd cât de rezistentă este Tunisia după primăvara arabă și după evoluție în alte părți. Felicitări și felicitări pentru că ați menținut programul democratic despre cum putem să ajutăm la capitolul de dezvoltare economică. De fapt, multe se bazează pe siguranță și securitate, pentru că industria turismului este, desigur, foarte importantă. De fiecare dată când este un atac, Știți prea bine că e afectată direct industria turismului și succesul acesteia. În ultimul an au fost puține lucruri în presă care se descurajeze pe turiști, așa că spuneți-mi, vă rog, în ce măsură această recuperare față de situația din 2-3 ani se concretizează, pentru că la vremea respectivă mulți turiști renunțaseră la Tunisia din cauza unor motive de securitate. Ce putem face noi pentru a menține încrederea că e, ești în siguranță dacă mergi să vizitezi Tunisia. În al doilea rând, vorbitoarea noastră se referea la situația comercială în Maghreb. Am avut o rezoluție de urgență cu privire la Algeria în urmă cu câteva luni și în discursul meu m-am concentrat uh, strict pe ideea de a avea o Uniune Magrebului. Am fost în Maroc în noiembrie și a părut să fie un subiect deosebit de relevant, pentru că mi s-a spus în Maroc că sunt relații bune cu Tunisia, relații foarte proaste însă cu Algeria, unde frontiera era închisă. Relațiile proaste cu Algeria stăteau în calea dezvoltării economice în întreg Magrebul, pentru că, vă spuneam, frontierele erau închise. Deci, uh, cumva era sperarea că vor fi schimbări politice în Algeria și că se va pune altfel problema. Pe Twitter am fost invadat de mesaje cum că să-mi văd de treaba mea, inclusiv din partea unor agenții ai guvernului algerian, asta după ce am pus pe Twitter ce am spus în Parlament. Așa că nu sunt așa de optimist cum uh, obișnuiam să fiu din acest punct de vedere. Putem noi să ajutăm într-un fel la îmbunătățirea relațiilor în tot Magrebul, inclusiv în, cu Algeria, pentru a reuși să rezolvăm această problemă geografică. Mulțumesc! Și acum Salima Iembu de la Verzi. Mulțumesc și o să completez intervenția colegului meu, domnul Glucksmann. În momentul în care avem o nouă democrație mă întreb, în care cetățenii nu-și găsesc locul, mă uh, întreb uh, cum putem face loc unor alte forme de democrație cu o participare mai activă a cetățenilor. Mă gândesc într-adevăr că Tunisia poate fi un laborator democratic pentru lumea întreagă, nu neapărat pentru lumea arabă, ca să se creeze forme noi de democrație. Uh, faceți acest exercițiu de reflexie? Și am o a doua întrebare în cadrul marii provocări pe care trebuie să uh, care trebuie să-i facă față lumea la, în ziua de azi. Ce se poate face în plan social, uh, în plan de sănătate, în plan educativ, educațional, mă scuzați? Ați spus că vreți să susțineți tranziția democra- democratică, dar uh, până la urmă, de ce susținere aveți nevoie din partea Europei? Am și eu două întrebări. Prima, atunci când uh, sunt uh, efectuate astfel de reforme precum uh, cele din Tunisia, de obicei, cei din orașe răspund bine la aceste reforme, însă cei care locuiesc în zonele rurale sunt cumva mai îndepărtați. Întotdeauna aplicarea reformelor este mai anevoioasă în zonele rurale, mă gândesc la egalitatea pentru femei. Deci, ce mecanisme, ce măsuri aveți pentru a include și femeile în aceste reforme progresiste? Iar a doua întrebare, continuând ce tocmai am auzit, se are în vedere un acord de liber schimb cu Tunisia. În această dimineață am discutat cu reprezentantul special al Uniunii Europene pentru drepturile omului și ne-a spus că întotdeauna când se încheie un acord comercial, în mod inevitabil se fac și progrese în ce privește drepturile omului. Eu sunt mai rezervată. Sunt, într-adevăr, progrese numai dacă impunem condiții pentru drepturile omului și condiții de respectare a mediului înconjurător. Deci, ce părere aveți? Credeți că un astfel de acord ar uh, ajuta un acord favorabil Tunisiei? Ce elemente ar trebui să conține astfel încât și populația tunisiană să aibă de câștigat și nu doar uh, economia europeană să aibă un avantaj competitiv în urma lui. Și, bineînțeles, cu accent pe drepturile omului. Mulțumesc! Et toi, là, Andy, Non, mais bon, <laughs> puisque vous êtes le mieux placé pour parler des droits humains. Dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să vorbiți despre drepturile omului. Dar dacă mă lăsați pe mine prima, eu o să vorbesc despre um, drepturile economice, deoarece asta mi este uh, formarea, asta mi e specialitatea. S-a vorbit de terorism. Să știți că nu noi am inventat terorismul în Tunisia, nu noi l-am creat și noi am suferit din cauza lui. Uh, instabilitate, probleme. Astăzi nici noi nu ne simțim siguri nicăieri și noi ne simțim uh, în pericol, putem să ne simțim oriunde. Am văzut uh, acte teroriste în lumea întreagă, în Europa, în Africa, în Asia, în America. Este un fenomen internațional. Iar dacă se poate face ceva, este să devenim mai conștienți, să comunicăm, să ne informăm mai bine. Însă, din păcate, noi, tunisienii, suntem extrem de afectați. Atunci când uh, se întâmplă ceva în Tunisia, se declanșează alerte peste tot, ca și cum noi suntem singura țară de risc. Când se întâmplă însă un act terorism în altă parte, nu vedem un nivel similar de alertă. Nu vedem că cetățenii sunt avertizați să nu viziteze acea țară. Deci noi ne simțim extrem de afectați. Și cred că ar trebui ca restul lumii să fie mai puțin severă cu noi. cred că turismul în Tunisia ar trebui să fie încurajat. Să știți că turismul ocupă 3 milioane de persoane în Tunisia, locuri de muncă directe și indirecte. E suficient ca o singură țară europeană să declare alertă, să interzică sau să-i prevină pe cetățenii săi să nu vină în Tunisia și asta creează un efect de domino pentru că toate celelalte țări europene vor proceda la fel. Deci vă rog să înțelegeți uh, cât de important este sectorul turismului pentru Tunisia și cât de mulți oameni lucrează în acest sector. S-au făcut foarte multe lucruri după atentate și avem uh, mult mai multă prevenție, am luat măsuri, acum uh, și cei din industria hotelieră și autoritățile statului sunt mult mai conștienți și au luat măsuri pentru a-i proteja pe turiști. Am uh, constatat că a crescut în sfârșit numărul de turiști francezi, s-au uh, întors și turiștii britanici și germani, nu ca înainte de 2010, dar totuși numărul crește încet încet față de 2014 și mai ales față de 2015. Să vedem așadar uh, situația la nivel global, să nu arătăm cu degetul doar către Tunisia. Din păcate și noi simțim efectele și dacă ne uităm la, uh, la Libia, vedem că acolo situația e mult mai gravă. Deci haideți să evităm acest război dacă o să reușim să mm, pacificăm Libia, se vor simți consecințe pozitive și în uh, Tunisia. O să las pe colegul meu, pe domnul Jean Dubi, să răspundă la celelalte întrebări, dar vă mai spun doar, în 2011, după ce s-a întâmplat uh, în Tunisia, Libia așa, noi ne-am deschis granițele, am primit 1 milion și 200 de mii de libieni, ne-am deschis larg ușile și nu le-am cerut nimic în schimb. I-am primit cu brațele deschise pentru că am uh, recunoscut că ei sunt în situație de război și noi, fără să ne gândim, fără să stăm pe gânduri sau să cerem ceva în schimb, i-am primit. Acum, iată, sunt țări care primesc mult mai mulți bani, mult mai multe facilități doar pentru că primesc un număr de refugiați. Haideți să facem comparația și să vedeți în ce poziție ne găsim și care este, de fapt, gândirea tunisienilor. Egalitatea dintre femei și bărbați, după cum știți, a găsit uh, înțelegerea noi. Suntem o țară pionieră, cred, în acest domeniu în lumea noastră. Eu însă sunt mândră să arborez uh, standardul tunisian pentru că femeia este respectată, își are locul său. Femeia a arătat că poate să fie prezentă în toate sectoarele uh, în toate domeniile și, bineînțeles, acum, iată, avem și un cadru legal pentru ca femeia să poată să acceadă la diverse funcții. Codul electoral prevede o paritate verticală. Femeile sunt așadar uh, prezente în Parlament și în funcțiile politice. Acum, în consiliile de administrație nu avem suficiente femei, dar uh, ne străduim ca și acolo să obținem egalitate. Egalitate peste tot pentru toate femeile, paritate, pentru că femeile sunt jumătate din populația lumii. O să-i dau cuvântul unui bărbat în încheiere. Dar uh, revin la acordul de liber schimb, pentru că, într-adevăr, este o chestiune permanentă. Pentru că tot mie mi-ați dat cuvântul să răspund prima, mă folosesc de această ocazie. În ce privește acordul de liber schimb, eu am făcut o propunere. Cred că ar trebui să schimbăm numele. Ar trebui să spuneți că lucrați la un parteneriat strategic cu Tunisia, un, un parteneriat win-win pentru ambele părți. Asta ar suna mult mai bine și astfel am înțelege mult mai bine conceptul. Deci eu vă propun să redenumiți acest acord dintre Tunisia și Uniunea Europeană și să-l explicați mai bine. Astăzi, acest uh, proiect uh, s-a lovit de un refuz pentru că n-a fost bine comunicat, n-a fost bine explicat. Ce înțeleg oamenii din acest acord este că aceste corporații europene vor invada piața tunisiană și, dată fiind experiența și dimensiunea lor, îi vor cotropi. Trebuie discutat cu patronatele, cu sindicatele, din agricultură și din industrie pentru ca acest proces să, să reușească. De asemenea, acest proces nu va funcționa dacă nu va exista o libertate de circulație. Eu, în calitate de director de companie, nu pot să mă înscriu la o licitație pentru că am nevoie de viză ca să mă duc într-o țară europeană și nu vă spun ce condiții trebuie îndeplinite ca să obții o viză, ce birocrație trebuie să înfrunți pentru transferul de capitaluri, există tot felul de restricții. Deci toate aceste uh, restricții fac ca mm, firmele tunisiene să se simte să se simtă lezate și descurajate. De aceea avem nevoie de acest uh, parteneriat din care să câștigăm ambii. Foarte rapid, deoarece nu mai este foarte mult timp la dispoziție. Știți că o mare parte din bugetul statului este pentru securitate. Asta e ceva nou, deoarece înainte educația primea cei mai mulți bani, acum armata și securanța internă. Și avem resurse limitate totuși, din păcate. Deci acești bani, în loc să meargă către învățământ sau dezvoltare regională, merg către mm, securitate. Asta e miza, din păcate. Și astea sunt problemele, deci atât de mari sunt. Și în ciuda acestui lucru, uh, vă, trebuie să vă spun că ar trebui să avem un sprijin mult mai uh, important decât am avut până acum. Sunt multe sacrificii de făcut. Bineînțeles că avem situația din Libia, care e principala sursă de amenințări din exterior, însă și în interior. Uh, am reușit să mărim securitatea cu eforturi enorme și în puțin timp. Avem o luptă de combatere a terorismului care a fost votată, o lege care a permis o serie de progrese. De asemenea, există și o sensibilizare mai mare a populației în legătură cu pericolul terorist și forțele de securitate s-au adaptat la situație și au capacități mai mari și acolo a fost foarte importantă cooperarea cu țările europene nici deci, pentru sporirea nivelului de securitate. Știm foarte bine că siluția securitară nu e suficientă dacă vrem să combatem terorismul pe termen lung. Sunt și alte probleme, inegalitățile, problemele economice, acestea parțial cauzează o parte din terorism și trebuie să atacând de la rădăcină și acele probleme și de aceea e nevoie de o altă abordare, deci să fim conștienți de ce apare terorismul. Există niște motive interne, externe, complexe. Și Tunisia întotdeauna a vrut să colaboreze cu Uniunea Europeană în acestea. Acum, pedeapsa capitală încă există, din păcate. Noi, societatea civilă, vrem să o abolim pentru asta e nevoie de o dezbatere națională în Tunisia și trebuie să organizăm o astfel de dezbatere, deoarece pedepsa cu moartea e o rușine pentru noi și o spun ca activist pentru drepturile omului, e o rușine pentru o tânără democrație așa cum suntem noi. Sunt anumite chestiuni pentru care trebuie să faci pregătirile necesare. Trebuie să discutăm uh, la nivel de societate despre asta. Da, sunt neajunsuri, e drept. Nu avem o lege de protecție a refugiaților, nu avem dreptul de azil în, uh, în Tunisia și societatea civilă deja a propus inițiative pentru un proiect de lege și știm că și autoritățile acum pregătesc un proiect de lege în acest sens. Deci noi vom fi atenți pentru că această lege de protecție a refugiaților să fie o lege care să oferă protecție conform normelor internaționale și conform angajamentelor la care a subscris uh, Tunisia la nivel internațional. Deci a, acestea sunt provocările pe care le avem. Una din provocări. Însă, bineînțeles, eu ar zice că miza principală uh, e reprezentată de tineri. Avem mulți tineri educați, uh, cu studii universitare care nu își găsesc un loc de muncă din diverse motive. Avem peste 500.000 de tineri șomeri cu diplomă universitară, dar avem mulți tineri la sat, în interiorul țării, care întâmpină probleme. Avem deja un început, să zic așa, de proiect european. Însă e nevoie de o cooperare mult mai strânsă cu Europeană sau schimburile. Acei tineri au nevoie mm, de acces la universitățile, instituțiile europene pentru a se forma. Ar fi bine să aibă acces la diferitele programe pe care le-a pus pe picioare Uniunea Europeană. Ne-am dorit să avem acces pentru acești tineri la aceste programe. Să schițează așa niște începuturi, să trebuie să se meargă mai departe. E drept, pe de altă parte, Tunisia nu stăpânește foarte bine, nu știe cum să se folosească foarte bine de ofertele uh, de formare care există, de pildă, din partea Uniunii Europene. Deci și noi trebuie să facem eforturi. Acum, problema vizelor. A fost ridicată dintr-o perspectivă care poate uh, părea paradoxală. Deci se dorește acest tratat de liber schimb, însă pe de altă parte există niște condiții ce nu țin de tarife care ne penalizează da, libertatea de investiții, însă investitorii tunizieni nu au libertatea să vină în Europa. Europenii, în schimb, au libertatea să deplaseze în Tunisia când vor. Ceea ce propunem noi este ca în loc să separăm problema comercială de cea a drepturilor omului, să avem um, o interpretare transversală a acestei uh, chestiuni. Criteriile fitosanitare, aici e o problemă de sănătate, de mediu. Criteriile Uh, respective, bineînțeles că au legătură și cu ce se întâmplă în domeniul agricol. N-ai cum să negociezi așa fragmentat. La negocieri trebuie să ai o viziune um, globală în legătură cu ceea ce poate oferi un acord comercial pentru dezvoltarea Tunisiei, respectând, bineînțeles, nevoile pe care le are Uniunea Europeană. Însă dacă un acord comercial nu ne va încuraja să investim mai mult în regiunile din interior, de unde provin multe probleme, multe probleme ce țin de instabilitatea politică. Da, Pentru noi asta e o adevărată problemă. Toate părțile din societatea mm, civilă sunt gata să discute. Cetățenii își doresc aceste schimburi cu Uniunea Europeană, însă își doresc să avem niște schimburi uh, care să țină cont de o abordare globală, să se țină cont de drepturile omului. Deci asta am încercat noi. Acum, ecologia. Din păcate, nu e luată suficient de mult în uh, considerare de oameni. Deci noi suntem în continuare în logica productivistă, locul de muncă important și așa mai departe. Dar, din fericire, încet, încet, societatea începe să se conștientizeze și avem mulți uh, actori din societatea civilă și responsabili politici care încet, încet își dau seama că trebuie revizuită uh, Ehm, legătura noastră pe care o avem cu natura. Să vedem dacă modelul economic actual ehm, e viabil sau nu. Și șefii de întreprinderi încep de asemenea să fie conștientizați de acest lucru. Poate că nu suficient și poate că aici ar trebui să ehm, stimulăm mai mult lucrurile. Acum, referitor la aceste progrese care sunt acceptate destul de bine la oraș. Cum facem ca aceste progrese să fie acceptate și la sat? E bine, societatea civilă aici e importantă. Sute mii de asociații s-au creat și se creează peste tot în Tunisia și în regiunile cele mai îndepărtate, asociații care fac o treabă minunată. E bine, aceste asociații trebuie sprijinite. Cum? să fie susținute. Putem discuta despre asta. Există deja un plan uh, al Uniunii Europene, dar bilanțul nu e neapărat strălucit, deoarece e o viziune care vine de sus în jos, nu se ține cont de mm, ce vine de la bază. E mai degrabă o abordare instituțională și de aceea ar trebui să ne gândim noi acum și la noile forme de democrație și asta face parte din o dezbatere internațională, nu doar la noi se discută despre asta. Uh, la alegerile noastre prezidențiale a fost ales un președinte care vorbește despre inversarea piramidei. În loc să gândești lucrurile de sus în jos, trebuie să le gândești de jos în sus. E fezabil așa ceva? E un element discutat. Mulți tunisieni poate că nu sunt prea optimiști în legătură cu această abordare și își pun multe întrebări. Însă să nu uităm că asta ține și de reflexiile ce țin de limitele democrației reprezentative în ziua de astăzi – de modul în care e în considerare aspirațiile populației. Dar asta nu înseamnă că mergi până la uh, refuzul parla- uh, um, democrației parlamentare sau a societății civile. Da, asta face parte din dezbaterea care are loc în Tunisia, dar nu numai în Tunisia. Rețelele sociale, cred eu, au uh, jucat aici un rol foarte important. Acum, deci ca să rezum, parteneriatul cu ei este important. Noi contăm de asemenea și pe Parlamentul European. Știm că mecanismele instituției europene sunt destul de complicate, da, sunt 27 de state membre, în curând 26, așteptările sunt diferite. Înțelegem că alte state, unele state europene au alte îngrijorări și preocupări, însă mai există și un însă, un dar. Uitați-vă la care este frontiera dumneavoastră cu Africa, cu lumea arabă dacă vrem să construim ceva viabil, nu putem ignora această regiune. Putem să o, o tratăm doar ca un partener uh, aflat pe picior de egalitate cu Uniunea Europeană. Aceasta este situația actuală și trebuie de asemenea să știți că avem prieteni aici în Parlamentul European, avem prieteni uh, ai democrației parlamentare și ai democrației în Tunisie și știm asta. Și e important să colaborăm în continuare. Vă mulțumim foarte mult, spune doamna Arena. Acum îi voi da cuvântul reprezentantului Serviciului European de Acțiune Externă pentru a nu răpi prea mult timp din următoarea discuție, însă le mulțumesc de asemenea invitațiilor noștri din Tunisia și tuturor celor care au participat la această dezbatere. Și mesajul pozitiv este să continuăm să sprijinim democrația în Tunisia și în lumea arabă. Mulțumesc. Vă dau cuvântul, stimată doamnă. Mulțumesc. Într-adevăr, suntem de acord cu punctele ridicate în discuție atât de eurodeputați cât și de reprezentanții din Tunisia. Doar câteva elemente din partea noastră. Tunisia, într-adevăr, este un partener cheie în regiunea Magrebului. UE a însoțit uh, Tunisia în toate eforturile de consolidare a tinerei sale democrației și reformele socioeconomice din ultimii 10 ani. Uniunea Europeană intenționează să înceapă să colaboreze cât mai repede cu noul președinte și cu noul guvern, sprijinind planul de reforme. Și în acest context sperăm ca și poporul tunisian să se um, organizeze cât mai repede noul guvern, să se constituie cât mai repede noul guvern. Acum, să vă dau câteva exemple. În 2019 alegerile s-au organizat foarte bine, deși calendarul a fost foarte strâns. A avut loc și o misiune electorală a Uniunii Europene, care acum se află la Tunis pentru prezentarea raportului. Și printre recomandări ar vrea să mă refer la participarea scăzută a femeilor în sfera politică. Al doilea rând, trebuie făcute reforme instituționale, cum ar fi mm, instituirea Curții Constituționale. Vrem să subliniem de asemenea cât de urgente să se facă reforme socioeconomice. Acestea sunt foarte importante, mai ales dacă ne gândim la coeziunea teritorială și la mm, oportunitățile pe care trebuie să le aibă tinerii. De asemenea, în ceea ce privește acordul liber schimb, comunicarea este deficitară, credem noi, și îi rugăm pe prietenii noștri tunisieni să schimbe această imagine negativă care există în rândul populației în legătură cu acordul liber schimb. Profit de faptul că sunt aici reprezentanții ai societății civile și subliniem rolul central al societății civile și rolul actorilor economici. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, spune doamna președinte. Încă o dată, Ehm, acordurile comerciale nu trebuie limitate doar la probleme de comunicare. Eu cred că trebuie implicată societatea civilă și ați spus-o asta, așa cum a spus-o și domnul Gendubi. Trebuie să insistăm pe partea că vor avea de câștigat ambele părți, deci nu doar o parte, dacă se încheie un astfel de acord. Și o evoluție și în discursul uh, din partea Uniunii Europene ar fi binevenită în acest sens. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru pozițiile prezentate, pentru prezentări.

Voilà. Donc, donc on passe euh, directement. Trecem direct, după cum spuneam, la schimbul de vederi cu privire la evenimentele recente, ceea ce privește drepturile omului în Chile. Iată, schimbăm continentul Înțeleg că anumite persoane din sală care erau interesate de Maghreb o părăsesc, vin alte persoane care sunt interesate de ce se întâmplă în America Latină, deci haideți să facem permutările necesare însă în liniște. Intervine domnul Naș de la Departamentul Drept Internațional al Drepturilor Omului de la Universitatea din Santiago, din Chile. Îi voi da direct cuvântul pentru a putea avea timp după aceea să uh, intervină și doamna Patricia Gariga și ne vom continua deci dezbaterea. Aveți 10 minute, vă dau imediat cuvântul. Muchas gracias. En octubre de 2019 se da inicio a uno de los procesos de movilización ciudadana más profundos. În octombrie 2019 au început unul din procesele de mobilizare cetățenească mm, ample din istoria recentă a Chile. Reacția guvernului. Represiune policial y por las violaciones de derechos humanos. Los números son categóricos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 O secundă, căci deocamdată nu avem interpretare, nu știu de ce. Mie mi se pare că nu e o problemă cu sunetul. Auzim destul de bine, stați un pic, nu înțeleg de ce nu se poate interpretarea, deci vă rog dacă e posibil, fiind dat mai ales că eu zic, spune președinta, că se aude. E posibil din spaniolă în celelalte limbi. Ce zic interpreții? Some are saying yes and... Unii da, alții ba. Nu știu, e o problemă de um, ascultare, de cum se aude, de sunet. Aveți textul. E posibil, vă rog, să avem interpretare, să mi se spună dacă da sau nu. Nu știu de ce unii spun da și alții spun nu, spune președinta. Why? I don't understand. Je ne comprends pas pourquoi certains disent oui et certains disent non. Nu știu de ce unii zic da și alții nu. Dacă auzim bine, înseamnă că e bine pentru toată lumea, nu? So, donc je pose la question, est-ce que... Deci eu vă întreb, lucrați sau nu? Donc je sais pas, moi je veux bien qu'on fasse un conseil syndical sur la qualité. Da, facem acum un consiliu sindical în legătură cu calitatea mm, sunetului, însă la un moment dat mi se pare totuși că e cam grav ce se întâmplă. Dacă cineva apăra drepturile interpreților, bine am fost eu, dar dacă unii spun că ușa, și alții nu, eu nu mai înțeleg nimic. Se aude sau nu? Ok, we will do it in, in Spanish. de, de, D'accord. ok, ben d'accord. J'entends bien que. Euh... Am înțeles că nu se întrunesc condițiile. Îmi pare rău pentru cei care nu înțeleg spaniola, se face prezentarea în spaniolă, însă data viitoare vă pot spune că de acum încolo voi fi mult mai puțin îngăduitoare în ceea ce privește interpretarea. Bine, lucrăm doar în spaniolă. Ok, uh, sorry, uh, Claudio, you can, uh, vous, vous okay. pouvez continuer uh, in, in espagnol. Ok.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 Los números son... Trebuie să spunem că pe 15 ianuarie, Institutul Național de Drepturi ale Omului a făcut următoarea constatare. 20 persoane muertas, 5 de ellas en manos de agentes del Estado, 2.000 personas heridas por disparos de la policía, 770 querellas por tortura,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 Eh, <laughs> eh, Vă mulțumim foarte mult. Vă dau imediat cuvântul dumneavoastră, doamna Parga, Patricia. Aveți 5 minute la dispoziție, poate că vom avea și posibilitatea de a avea o dezbatere și aș ruga pe cei care nu vorbesc spaniola să ia cuvântul întâi pentru a avea interpretarea în măsura posibilului. Eh, gracias, eh, madre. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai uh, Comisiei pentru Dreptul Omului, decizia guvernului Pinera, domnului Pinera de a declara starea de urgență pe 19 octombrie 2019 a cauzat o mare îngrijorare în uh, rândul populației uh, de cilieni care trăiește în străinătate. În momentul în care guvernul a hotărât să scoată în stradă armata, ei bine, se deschide o rană care încă nu se cicatrizase la noi. Deoarece mulți dintre noi, practic, am retrăit cumva uh, dictatura militară lui Pinochet. Datorită noilor tehnologii, un grup de compatriot de la Barcelona au lansat un apel pentru ca toți cilienii care eram practic sensibili la acest uh, subiect să ne putem exprima într-un fel sau altul. În acest context a înființat uh, Comitetul de Drepturi ale Omului, Chile s-a trezit. Deci a apărut acest conflict. Cetățenii au fost uh, oprimați. Din păcate, violențele au și uh, crescut în anumite situații așa cum spunea și domnul Claudionaș. Organizațiile internaționale de apărare a drepturilor omului care au fost în Chile și au făcut rapoarte au spus categoric ce s-a întâmplat. Noi am elaborat un al doilea raport juridic cu actualizarea cazurilor pentru a ne manifesta îngrijorarea noastră uh, față de comunitatea internațională. Acolo facem trimitere la datele oficiale recunoscute de un organ al statului, Institutul Național de Drepturi ale Omului, însă știm că cifrele sunt mult mai ridicate, deoarece noi suntem în legătură directă cu organizațiile de apărare a drepturilor omului din Chile uh, elevii, studenții, sindicatele sunt uh, acuzați că ar fi instigatori. Vorbim de adolescenți aici care au exercitat dreptul de a ieși în stradă. E vorba de 86 de tineri care sunt sancționați acum, nu-și mai pot continua uh, studiile, nu își mai pot da examenele la universitate, printre care se află și uh, Ailen Sagado și Victor Ciancuro. Acum două zile, în plen, Senatul a aprobat un nou proiect trimis de guvern care îi permite președintelui, uh, ca în afara Constituției, să utilizeze forțele armate pentru a păzi infrastructurile critice. Însă ce e considerat ca fiind infrastructură critică în Chile? În majoritatea statelor e vorba de serviciile de utilitate publică, apă, electricitate, gaz, comunicații, telecomunicații, bineînțeles instalații care trebuie protezate în caz de urgență pentru a asigura funcționarea acestor servicii pentru majoritatea populației. Însă în Chile, aceste servicii de utilitate publică sunt toate practic deținute de sectorul privat și de multinaționale. Proiectul merge mai departe, deoarece uh, președintele Republicii acum, prin decret, poate să definească ce servicii de infrastructură sunt critice și trebuie păzite. Stimați membri a subcomisiei, această situație persistă și asta e inacceptabil pentru orice regim politic care se declară ca fiind democrat. Și ar trebui să fie inacceptabil și pentru țările pe care le reprezentați aici doar cu câteva excepții uh, onorabile, restul comunității internaționale a păstrat tăcerea în legătură cu ce s-a întâmplat în Chile în, urme, în urmele trei luni. Chile a fost prima țară care a semnat un acord de liber schimb cu UE, acord ratificat care este în vigoare. Ne îngrijorează că acea clauză cu privire la dreptul omului și democrație, prevăzută în acordul internaționale, e practic acum literă moartă. Ce rost are să incluzi o clauză care a fost creată special pentru a fi aplicată în contexte ca cel semnalat aici, însă care nu, e, nu obligă părțile să o respecte? responsabilitatea unei țări nu e doar o responsabilitate, în acest domeniu nu e doar responsabilitatea acelui stat, ci și a comunității internaționale care păstrează o tăcere complice. Poporul din Chile, populația s-a trezit din cauza abuzurilor. Noi, rețeaua internațională de chilieni, care ne-am autoconvocat, vă rugăm de asemenea să vă treziți și dumneavoastră, în instituțiile dumneavoastră, pentru a condamna aceste încălcări grave, sistematice și masive la adresa drepturilor omului, violări comise de statul cilian. Mulțumesc! Vă mulțumesc, Patricia! Acum îi dau cuvântul lui Isabel, care se va exprima în portugheză, fil în engleză după aceea, după care Miguel și domnul Alvarez, care vorbesc ambii spaniolă, vor vorbi la sfârșit. Deci începem cu uh, Isabel. Eu pot să încerc să vorbesc așa un fel de amestec între portugheză și spaniolă. O să înțeleagă, cred că, toată lumea, dacă mă explic așa. Bine, în primul rând vreau să vă salut pe dumneavoastră pentru faptul că vă aflați aici. Ah, vă mulțumesc că ne spuneți ce se întâmplă în uh, Chile. Încep să vorbesc acum în portugheză pentru că încă mai sunt interpreții. Astfel, am ascultat cu deosebită atenție îngrijorările pe care, care au fost exprimate și informația pe care ați oferit-o și după ce v-am dat ascultare, cred că adevărata întrebare care se pune este cum putem uh, merge dincolo de aceste crize. Ar putea ajuta niște schimbări constituționale să revizuim, uh, a revizui însă Constituția în sine nu va soluționa toate aceste probleme. Mai avem uh, și problema principală care a dus la toate aceste tensiuni în Chile. Trebuie să pregătim terenul pentru viitor, adică să depășim dificultățile. Uh, președinte, întrerupe. Pentru ultrapassar os constrangimentos că, că... Dincolo de orice, este foarte important să depășim dificultățile care au adus Chile în impasul în care e acum. Vreau să știu cum se discută între mișcări. Sunt ele organizate? Pot să discute cu autoritățile? Care este puterea autorităților de facto și ce se face pentru a depăși criza? Eu, una, consider că doar prin dialog vom reuși să rezolvăm această problemă. Phil, ai două minute, se va opri interpretarea. Da, sunt conștient de asta. Vreau dar să știu dacă partidele politice susțin procesul. Spuneți că veți face un referendum dacă să aveți sau nu reformă constituțională. Asta se bucură de sprijin din partea tuturor partidelor politice sau persistă riscul de a um, exista unii care să se opună acestei abordări? Apoi, cu privire la acest proces politic. Calmează tensiunile sau protestele continuă? Ce se întâmplă? E succes în a rezolva problema? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Alvarez. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să-l salut pe domnul Claudio Naci. E clar că pe 18 octombrie în Chile au uh, început uh, foarte multe proteste. Majoritatea au fost pașnice la început. Um, denunțau uh, inegalitățile sociale. Pe lângă aceste manifestații a început o serie coordonată de atacuri în stațiile de metrou, asupra magazinelor, au avut loc distrugeri care, conform cifrelor, Uh, se ridică la aproape 2 miliarde de dolari și de aceea guvernul a declarat stare de urgență timp de 10 zile. În paralel, dat fiind că s-a denunțat utilizarea excesivă a forței din partea poliției, guvernul chilean i-a cerut în altei comisare ONU pentru drepturile omului să trimită o misiune în Chile pentru a ancheta acele cazuri. Acea misiune a elaborat și publicat un raport în decembrie, așa cum au făcut și Human Rights Watch și Comisia Interamericană de Drepturile ale Omului, unde se spune, se denunță folosirea mm, uh, neadecvată a armelor neletale. Ce s-a întâmplat deci, în urma acestor evenimente? A avut loc o coordonare cu Procuratura Publică, pentru a se respecta pe deplin uh, uh, datoria de a investiga eventuale încălcări ale drepturilor omului. Procuratura acum anchetează utilizarea excesivă a forței și există deja polițiști care au, care au fost dați uh, în judecată din cauza folosirii inadecvate a forței. Se vorbește asemenea despre protocole folosite pentru folosirea armelor neletale. Guvernul, în coordonare cu societatea civilă, s-a pus la treabă și și-a luat angajamentul de a oferi asistență persoanelor care um, au făcut denunțuri și au declarat că au fost victime ale violențelor. Deci, din punct de vedere medical, uh, juridic și psihologic, aceste persoane acum uh, sunt asistate. Persoane care au fost supuse la abuzuri din partea funcționarilor statului. Implementación de las recomendaciones que se le hicieron llegar desde Naciones Unidas. Deci se fac deci, recomandări, s-au făcut recomandări din partea ONU, de la Human Rights Watch, de la Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului. Toate cazurile de încălcări ale drepturilor omului din această perioadă sunt cazuri documentate de Institutul Naționale pentru Drepturile Omului, un organism național uh, autonom în același timp defensores de derechos humanos ha sido total. De asemenea, s-a colaborat pe deplin cu um, organizațiile pentru apărarea drepturilor omului și organizațiile implicate au recunoscut acest lucru. Deși încă mai sunt multe de făcut, trebuie să recunoaștem că guvernul domnului Piniera uh, a luat o serie de măsuri în cadrul constituțional pentru a garanta exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale și de asemenea a restabilit ordinea publică. Închei, doamnă președinte. Haideți și noi să ne aducem contribuția pentru ca adevărul să iasă la iveală și pentru ca libertatea să fie menținută în Chile. Mulțumesc, Miguel. Muchas gracias, eh, presidenta. Muchas gracias a la... Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc celor două persoane care au venit astăzi să ne prezinte situația. În primul rând, țin să condamn încălcările la adresa drepturilor omului din ultimele luni în Chile, încălcări sistematice și exprim solidaritatea față de mișcarea populară din Chile. Am văzut ce s-a întâmplat în Chile nemulțumirea oamenilor, practic asta, oamenii sunt nemulțumiți din cauza politicilor neoliberale, care nu există doar în Chile, ci și în alte țări. Și am văzut, reacția guvernului a fost o reprimare sistematică a mișcării populare. E prima informație importantă, cred eu. În toate rapoartele făcute se menționează asta. Nu sunt cazuri izolate. Asta e primul uh, fapt. E o politică Uh, stabilită de guvern și de instituțiile polițienești. O politică de reprimare um, care e nemăsurată, moștenită de la dictatura lui Pinochet, deoarece nu s-a făcut o tranziție așa cum trebuia. Și asta s-a văzut clar în aceste luni în care au fost organizate proteste în Chile. De ce s-a întâmplat? Deoarece și înainte exista violență și reprimare în Chile, însă odată ce a crescut mișcarea populară, a crescut și nivelul de reprimare. A, duceți-vă aminte că au fost uciși conducători ai mișcării populației mapuche de carabinieri în Chile. Deci uh, nu există uh, o modalitate de a canaliza protestele populare într-un mod care să nu fie violent. Și aici, iată, au intervenit aceste încălcări ale drepturilor omului. Și e foarte important să ne reamintim că nu e o problemă legată de uh, prețul biletului la metro. E problema ce vine din cei 30 de ani de politici neoliberale nedrepte care au crescut atât de mult inegalitățile în Chile. Și uh, care ar trebui să fie acum soluția? Nu doar să se pună capăt moștenirii lăsate de pinoce, ci să se pună capăt și moștenirii politicilor pe care le-au tot aplicat diferitele guverne, guverne în Chile și care au crescut inegalitățile. Asta e soluția, cred eu. Și închei cu o întrebare. Ce i-ați cere dumneavoastră Parlamentului European? Avem un acord de asociere, cum ne-a spus și dumneavoastră. Ce măsuri credeți că am putea lua noi aici, în Parlamentul European, în subcomisia noastră, pentru a încuraja dialogul și pentru a încuraja respectarea drepturilor omului în Chile? Mulțumesc! Merci. Merci. Vă mulțumesc foarte mult. Acum vom continua în limba spaniolă, așa cum am făcut-o de altfel și